Uh, bună ziua tuturor, bun venit la ședința noastră de astăzi. În primul rând vom adopta ordinea de zi și dacă nu sunt obiecții și observ să nu fie vreuna, o vom considera ca fiind adoptată. Câteva comunicări, după cum știți, această reuniune este transmisă pe internet, este o reuniune electronică. De asemenea, veți găsi în documentația dumneavoastră uh, nota cu privire la Um, delegația din Japonia, care a avut loc uh, în 18-20 uh, septembrie. Rezultatele uh, acestei misiuni v-au fost prezentate de domnul Andreas Schwab, iar această comunicare va fost pusă la dispoziție în limba engleză. Versiunile în celelalte limbi vor fi disponibile în curând. Apoi, putem să aprobăm de asemenea procesele verbale ale reuniunilor noastre anterioare, și anume cele din 24 septembrie și cele care au avut loc la începutul lui octombrie, pe 10 și 11 octombrie. Și, în primul rând, avem uh, uh, raportul cu privire la uh, dosarul privind recunoașterea reciprocă ale uh, bunurilor și mărfurilor comercializate legal în alte state membre. Dau cuvântul raportorului, domnului Ștefaneci. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt bucuros să vă spun că am făcut progrese în acest dosar. Uh, a avut loc cel de-al doilea trialog politic, uh, înaintea celui de-al treilea, care va avea loc pe 22 noiembrie și avem șanse realiste să finalizăm acest uh, dosar până la sfârșitul anului, mergând pe această cale a trialogului. Prioritățile noastre uh, sunt păstrate, ne referim la articolul 1, pentru că cu privire la acesta uh, noi păstrăm uh, perspectiva propusă de comisie și dorim să fie înlăturate toate barierele nejustificate pentru a nu exista obstacole și pentru ca totul să fie aliniat la proviziile, uh, prevederile tratatului și să se respecte jurisprudența Curții Europene. Se pare că vom reuși să păstrăm acest această prioritate pe care o prevăzuserăm. În ceea ce privește celelalte articole, am dori să ne asigurăm că evaluarea bunurilor de către autoritățile competente naționale uh, este realizată eficient. Um, acesta este obiectivul nostru și, de asemenea, în momentul actual încercăm să găsim, cu ajutorul consilierilor noștri, formularea corectă pentru compromisuri, astfel încât să existe o cale de compromis între noi, Comisie și Consiliu. Însă aici uh, trebuie să mai găsim un acord final. În ceea ce privește mecanismul Solvit, uh, am încercat să îl întărim, în esență prin a utilizarea acestui mecanism uh, ca o formă de rezolvare a problemelor existente. Parlamentul dorește să observe uh, că există mai multe instrumente de cooperare eficiente, uh, grupuri de coordonare. Aceasta a fost inițiativa noastră, am dorit să le introducem în acest dosar, pentru că noi dorim să facilităm, să coordonăm și să sprijinim activitățile autorităților competente și, de asemenea, um, punctele de contact pentru produs um, să fie um, luate în considerare la modul corespunzător. Este foarte important că toată lumea a acceptat această idee a Parlamentului European, de aceea am speranța că vom găsi mecanismul corect și formularea adecvată. În fine, doresc să mulțumesc uh, consilierilor noștri, Svetlana, Francesc și celorlalți, pentru că cu toții au fost uh, foarte de ajutor și au contribuit în mod semnificativ la progresele înregistrate. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Într-adevăr, avem consilieri foarte înțelepți uh, la secretariatul nostru. Aveți dreptate. Mulțumesc foarte mult. Următoarea updatare se referă la uh, dosarul privind copyright-ul. Catherine Stieler este raportoarea noastră. Din păcate, dânsa nu a putut să ajungă astăzi, așadar uh, m-a rugat pe mine să citesc uh, ceva în numele său. Catherine dorește să vă spună că de la ultima discuție cu privire la articolul 13, care a fost foarte generală, iar poziția Parlamentului nu reflectă poziția IMCO, nu uh, mai este prea mult de adăugat. Așa cum uh, s-a convenit la reuniunea raportorilor din umbră, uh, referința la uh, drepturile fundamentale și protecția datelor, inclusă în textul Parlamentului European, este importantă, chiar dacă considerăm textul în continuare foarte slab. De asemenea, subliniez că așteptăm cu nerăbdare să observăm care vor fi uh, celelalte părți cu privire la uh, rezoluție care vor fi preluate în textul final, chiar dacă um, poziția IMCO inițială era mai puternică. Următorul trialog va avea loc pe 26 noiembrie, așa a fost planificat, deci uh, această poveste continuă. Și acum, următorul dosar este examinarea Următorul uh, dosar, următorul raport este examinarea amendamentelor privind uh, înființarea Fondului European de Apărare. Îl avem uh, pe domnul Lopez Isturiz White ca raportor. Am înțeles însă că va fi înlocuit. <clears throat> Da, în numele lui Antonio voi vorbi, n-au putut să ni se alăture astăzi uh, din cauza congresului care are loc la Helsinki astăzi, dar m-a rugat să vă citesc următoarele. Dragi colegi, în primul rând doresc să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră, mai ales uh, lui Virgin Rozier de la SND, Richard Sulik de la ECR, Mif de la ALDE și Iger Scholtes de la Verzi, precum și Martin Șirdevan de la GUE care au contribuit proactiv pentru a ajunge la un numitor comun. Am reușit să ajungem la 15 amendamente de compromis care se bucură de sprijinul a patru grupuri politice. Două grupuri politice, două, uh, avem și două compromisuri, 4 și 9, cu privire la etică și de asemenea ne bucurăm de sprijinul verzilor am avut succes în ceea ce privește elaborarea amendamentelor de compromis cu privire la cele mai importante puncte ale avizului. Sunt nouă puncte principale. Obiectivele fondului, bugetul, țările asociate, etica, entitățile eligibile, acțiunile eligibile, criteriile de atribuire, rata de cofinanțare și, ultimul, experții independenți. Antonio subliniază următoarele. Cred că am făcut o treabă bună pentru că avem un aviz bun al IMCO la raportul ITRE și știu că colegii noștri de la ITRE au observat care sunt compromisurile la care am ajuns. Astăzi vom vota și vom incorpora câteva dintre ideile noastre în raportul ITRE. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, Virginie Rozier este raportor din umbră. Uh, colegul nostru va lua uh, cuvântul în locul ei. Mulțumesc. Nici doamna Rozier nu este aici. Ea, este la, ea nu este la congresul PPS sunt sigur de acest lucru. Putem să invităm și oaspeți, să știți. Da, e o idee bună, poate data viitoare. Doresc să spun însă câteva cuvinte în numele său. Uh, doamna Rozie își cere scuze că nu a putut să participe la acest schimb de opinii de astăzi, însă dorește să mulțumească raportorului și raportorilor din umbră pentru colaborarea excelentă cu privire la uh, acest dosar. De asemenea, uh, este foarte important uh, că s-a ajuns la aceste progrese în ceea ce privește Fondul European de Apărare în contextul politicii uh, de apărare și securitate. A introdus câteva propuneri de amendament care doresc să clarifice interacțiunea cu uh, participanții la programele care vin din țările terțe pentru a se asigura că fondurile sunt folosite adecvat pentru uh, entități europene. De asemenea, un punct important pentru SD este respectarea standardelor importante și a etice pentru a refuza sau opri orice proiect care nu respectă etica. Prevederile în ceea ce privește uh, conflictele de interes ar trebui de asemenea să fie incluse. În fine, în ceea ce privește preocuparea pentru mediu, și aceasta ar trebui să fie acoperită de text, astfel încât să ofere stimulente pentru reducerea impactului uh, asupra mediului uh, din partea domeniului apărării. Votul va avea loc astăzi și doamna Rozie dorește să mulțumească raportorului pentru faptul că a ținut cont de punctele pe care le-a uh, menționat în amendamentele sale. Mulțumesc și felicitări pentru nașterea copilului dumneavoastră, așadar felicitări! Din partea ALDE, domnul Silimovici, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să mulțumesc mai întâi raportorului. Uh, pentru colaborarea excelentă pe marginea acestui dosar. Toate punctele pe care le-am propus sunt incluse în compromisuri, inclusiv uh, restrângerea uh, condițiilor de control în ceea ce privește um, colaborarea în domeniul apărării și uh, strategiile cu partenerii externi. Sprijin toate compromisurile și abia aștept să votăm uh, acest dosar astăzi. Mulțumesc! Vom vota într-adevăr mai târziu cu privire la acest dosar. Cu acesta, cred că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume, instituirea este vorba despre uh, un schimb de opinii cu privire la forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente. Avem alături de noi reprezentanții comisiei care ne vor uh, spune uh, câteva cuvinte cu privire la reuniunea Șerba, care a avut loc pe 10 octombrie și aș dori să dau acum cuvântul domnului Petinelli, care se află în sală. Așadar, domnule Petinelli, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Sunt încântat să fiu alături de dumneavoastră astăzi și să am ocazia să vă informez cu privire la activitățile forumului la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, reuniunea Șerpa, care a avut loc pe 10 octombrie 2018. Forumul a abordat o serie de uh, subiecte importante care atrag interesul uh, reprezentanților politici. Comisarul resort salută interesul mare uh, pe această direcție. În iunie, comisarul a uh, început o uh, discuție constructivă cu câțiva deputați cu privire la activitatea forumului la nivel înalt și a fost de acord să ofere update-uri cu privire la activitatea forumului cât de des posibil. Acesta este motivul pentru care mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. Poate că nu cu toții dintre dumneavoastră au auzit de activitatea forumului. De aceea, înainte să trec la detalii, aș dori să vă ofer pe scurt câteva informații importante cu privire la acest grup și activitatea sa. Lanțul de aprovizionare cu alimente este unul dintre cele mai complexe din economia noastră cel care probabil are impactul cel mai direct asupra vieții cotidiene a tuturor cetățenilor lanțul de aprovizionare uh, se schimbă într-un ritm foarte rapid. Sateliți, uh, inteligența artificială, toate acestea devin tot mai importante în uh, domeniul producției alimentare. Europenii sunt în căutarea de alimente care nu sunt numai gustoase și pe care să și le permită, ci solicită produse care sunt de calitate înaltă, sănătoase și sustenabile calitatea, privire la calitate, este într-adevăr importantă în zilele noastre, pentru că consumatorii devin tot mai interesați de uh, ceea ce conține uh, mâncarea, de conținutul alimentelor. Lanțul de aprovizionare cu alimente joacă un rol important în viața consumatorilor. Trebuie să vedem însă despre ce alimente este vorba. Acest lanț de aprovizionare reprezintă 44 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană, iar valoarea adăugată brută este de peste 7 uh, 107 miliarde de euro, deci uh, o sumă semnificativă. Foarte multe locuri de muncă și uh, sume importante de bani uh, se învârt în acest domeniu. Așadar, acesta este un domeniu uh, care reprezintă, de fapt, un angajator uh, foarte important în Uniunea Europeană. Toate aceste provocări uh, sunt uh, importante în uh, domeniul alimentar. De aceea Comisia recunoaște că are nevoie de consiliere pentru crearea de politici mai înțelepte în um, această realitate care evoluează atât de rapid. De aceea, Comisia a lansat o nouă generație a forumului în 2015 în leadershipul comisarului de resort, urmând experiența mandatului preluat de la predecesorii săi din perioada 2010-2014. Forumul uh, actual cuprinde 15 membri care reprezintă uh, <clears throat> statele membre, societatea civilă și părțile interesate implicate. Consumatori, fermieri, agricultori, toți sunt reprezentanți și rolul acestora este să consilieze Comisia în ceea ce privește politicile din acest domeniu. Forumul uh, se concentrează pe patru domenii uh, importante identificate ca priorități uh, în acest lanț de aprovizionare. Comerțul echitabil, competitivitatea și noile oportunități pe piața unică, transparența prețurilor și componența, diferențe între branduri și produse vândute pe piața unică, adică dubla calitate a produselor activitatea forumului la nivel înalt este organizată în ședințe plenare, care uh, au loc uh, o dată pe an. Acestea uh, oferă orientare și uh, coordonează activitatea forumului. Munca pregătitoare este coordonată de uh, grupurile Sherpa, care se întâlnesc de 3-4 ori pe an și există de asemenea o serie de subgrupuri, iar parlamentarii europeni participă la reuniunile Sherpa cu statut de observator. Ultima reuniune Sherpa de anul acesta a avut loc pe 10 octombrie anul acesta. Unul dintre punctele cele mai importante de pe ordinea de zi a fost uh, cea a diferențelor în componența uh, produselor identice, uh, deci dual food quality. Aș dori să vă amintesc că în aprilie 2018 Comisia sub coordonarea uh, Centrului de Cercetare Comună și în colaborare cu autoritățile naționale și părțile interesate, a dezvoltat o metodologie comună pentru a evalua diferențele în ceea ce privește calitatea produselor vândute pe piața unică. Metodologia este implementată în uh, campania de testare care este în desfășurare în Europa și care este gestionată de Centrul Comun de Cercetare. Pe lângă această activitate, ultima reuniune Sherpa A, la aceasta s-a prezentat un, uh, plan, un proiect de plan pentru evaluarea diferențelor în ceea ce privește calitatea produselor vândute pe uh, piața unică. În activitatea noastră ne concentrăm pe uh, acoperirea deficiturilor în uh, ceea ce privește înțelegerea acestor diferențe de către toate părțile implicate. Proiectul va evalua, în primul rând, impactul asupra deciziilor de achiziție din partea consumatorilor. Va combina serviciile online cu experimentele face-to-face -face și va replica cât se poate de îndeaproape condițiile tranzacțiilor din viața de zi cu zi. În plus, proiectul uh, dorește să răspundă la întrebarea referitoare la cât, cost, cât îi costă pe producător să mențină diferite uh, compoziții ale produselor și care este câștigul pe care îl pot obține. Un alt subiect pe care îl vom analiza este dimensiunea prețului, pentru a vedea dacă există o corelație puternică între diferitele compoziții și uh, modul de determinare a prețului. Proiectului, uh, proiectul va oferi informații la sfârșitul mandatului comisiei, deci uh, la sfârșitul anului 2018. Marea majoritate a membrilor au salutat proiectul și se observă o dinamică pozitivă cu privire la acesta. Ca urmare a prezentării proiectului, la aceeași reuniune am avut uh, bucuria de a îl saluta pe domnul Jared Ashton, uh, care reprezintă secretariatul IMCO și care a prezentat uh, raportul din proprie inițiativă privind dubla calitate a produselor alimentare. Membrii reunilor Sherpa salută aceste inițiative și se bucură că multe propuneri din uh, proiect pot ajuta la uh, îmbunătățirea propunerilor noastre în ceea ce privește compoziția diferențiată a produselor alimentare. Grupul a discutat de asemenea despre recomandări și proiecte de recomandări privind calitatea produselor. Sunt uh, conștient că diversele activități cu privire la această dublă calitate a produselor alimentare poate duce la confuzie confuzie. Permiteți-mi așadar să clarific. Documentul redactat de membrii uh, forumului la nivel înalt oferă doar recomandări uh, celor care fac politici și uh, și de asemenea aceste recomandări sunt în conformitate cu toate prevederile legale existente. Acesta este doar o recomandare, nu are caracter obligatoriu, dar forumul invită legiuitorii să țină cont de recomandările sale atunci când uh, își desfășoară activitatea. Reuniunea Șerpa a fost ocazia de a uh, relansa o discuție cu privire la transparența prețurilor în uh, cadrul lanțului de aprovizionare, iar <clears throat> s-a discutat de asemenea la nivel tehnic cât și de reglementare. European Commission. Eurostat realizează o nouă variantă a instrumentului de monetarizare a prețului la alimente pentru a da analize de piață și prețuri pentru un grup de produse alimentare la nivel european. În același timp, Direcția Generală pentru Agricultură de la Comisie lucrează la măsuri pentru a mări transparența prețurilor la alimente unde e necesar și să stimuleze optimizarea deciziilor de afaceri și ale consumatorilor prin lanț. Șerpașii au salutat aceste inițiative și au subliniat importanța sincronizării tuturor pentru a vedea care sunt nevoile reale înainte de a legifera și a evita costuri suplimentare sau suprapuneri. Forumul a avut și o dezbatere cu privire la etichetarea alimentelor cu o prezentare a unui studiu BEUC, Organizația Consumatorilor Europeni și o inițiativă a colegilor de la DG Sante pentru a crea o bază de date pentru etichetarea alimentelor în Europa. Această platformă va da posibilitatea utilizatorilor să stabilească categorii de etichetare pentru alimente la nivel european și apoi la nivel de stat membru. Membrii au avut și o dezbatere aprinsă cu privire la documentele forumului. Unul a conținut o listă de bariere pe piața unică pentru alimente și soluții posibile pentru a le depăși. Al doilea cu șanse actuale și de viitor oferite de digitalizare în lanțul uh, de aprovizionare cu alimente. După cum am spus de la început, forumul se apropie de faza finală, motiv pentru care partea finală a ședinței Șerpa a fost consacrată viitorului. Redactarea raportului final e în derulare și o altă problemă așteaptă forumul până la sfârșitul anului viitor recomandări legate de, de viitorul formului la nivel înalt. Cu toate acestea, nu ne putem antepronunța cu la deciziile viitorilor șefi politici care se vor întâlni la sfârșitul noiembrie. Formul la nivel înalt poate da recomandări viitoarei comisii dacă să prelungească sau nu mandatul și dacă da, în ce format. Sunt mai multe scenarii la care ne putem gândi, de exemplu, <clears throat> o prelungire a mandatului în forma actuală. În al doilea rând, un format diferit, un task force pe o problemă mai concretă. În al treilea rând, pur și simplu închiderea misiunii sau o a patra sau a cincea variantă, nu pot face speculații, dar următoarea plenară a forumului de pe 28 noiembrie va fi bogată în reflexie strategică și surse de inspirație pentru viitorul sectorului alimentar european. Lucrăm și cu secretarul Comisiei INCO mm, să găsim o zi pentru viitoarea informare în comisia dumneavoastră după ședința la nivel înalt a forumului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți nevoie de explicații suplimentare. Mulțumesc. Rojatu de la PP. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc celor de la comisie pentru această informare. Am câteva întrebări și aș vrea să exprim și niște dubii. <clears throat> Forumul la nivel înalt are 50 de persoane, 28 din state membre, 22 din uh, fermieri, eh, factorii implicare, dar consumatorii. Există și consumatori reprezentați adecvat, puternic, glasul lor se face auzit când se iau decizii sau nu. În al doilea rând, <clears throat> această plenară odată pe an pare mult prea puțin, dar asta e o problemă organizatorică. Mă interesează foarte mult această calitate dublă a alimentelor. Există acest proiect care trebuie să evalueze calitatea alimentelor, prețurile, să le compare. Dar problema reală, și nu am impresia că am primit vreo informație în legătură cu ea, este cât de departe proiectul pilot a făcut vreun progres sau nu. Există alte comparații legate de calitatea alimentelor care sunt vândute sub aceeași etichetă în diverse țări, pentru că e un subiect foarte fierbinte și primim tot mai multe reclamații. Ia, ca să vă ilustrez, cineva mi-a adus la Bruxelles niște biscuiți Petit Beurre, două pachete, pe ambele scrie Petit Beurre, pe care, cele din Polonia nu cuprind unt deloc, deci le spune biscuiți cu unt care n-au unt, deci vă rog să nu-i mâncați, doar să vă uitați la ei. Și citesc uh, de la altcineva că muesli cu ciocolată în Franța și Belgia. În Belgia are mult mai puțină ciocolată decât în Franța, dar aceeași etichetă și același loc de producție. Deci ce se întâmplă cu toate astea? Se face vreun progres? Avem informații concrete? E un proiect? Cum să rezolvăm aceste probleme? Eu nu am auzit nimic. Sau oricum n-am auzit suficient. Mulțumesc. Mulțumesc. De la S și de Olga Sinova sau Crista? Crista va vorbi în numele ei. Mulțumesc. În numele doamnei Sinalova, care vă cere scuze că nu poate participa la acest prim schimb de pare, dar salută foarte mult decizia coordonatorilor IMCO să înființeze un forum pentru feedback de la Comisie privind activitățile forumului la nivel pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente. După cum am spus, raportul din proprie inițiativă privind calitatea dublă a produselor, crede că Parlamentul trebuie să se implice în toate inițiativele în derulare care pot avea un impact asupra tentativelor de a contracara nu doar calitatea dublă, ci și alte sarcini și probleme importante discutate la forum la nivel înalt. Prin urmare, ar vrea să sprijine toate inițiativele care pot duce la o re- considerarea deciziei care a dus la faptul că membrii Parlamentului nu pot participa la ședințele forumului la nivel înalt, în caz că mandatul pentru forum se prelungește în legislatura următoare. E cu atât mai important, ținând cont de faptul că această comisie a adoptat un proiect pilot pentru 2018 menit să implice o serie de anchete pe piață în mai multe categorii de produse de consum pentru a evalua diverse aspecte ale calității duble. Colega consideră că există lacune de informații în ce privește situația actuală a proiectului pilot și campania de testare paneuropeană anunțată și lansată de comisie și speră că acest schimb de păreri <clears throat> va continua periodic pentru a comunica informații pentru membrii acestei comisii și activitatea acestea este foarte importantă. Ar vrea de asemenea să ceară comisie în acest sens să, să răspundă la două întrebări. Prima, care e scopul formului la nivel înalt al recomandărilor sale pentru a combate practicile de a diferenția alcătuirea pentru produse etichetate similar sau identic și cum interacționează acesta cu propunerea de inițiativă discutată în prezent în Parlament și Consiliu. A doua întrebare se leagă de metodologia comună de testare. Ar vrea să știe când uh, vor fi comunicate concluziile și dacă Comisia o să aplice și la produse private etichetate. Încă o dată scuze din partea ei că nu participă și vă mulțumesc pentru înțelegere că la Hecher domnul Sulic da sau nu, altcineva în locul lui. Mulțumesc. După cum s-a spus, multe din aceste subiecte se discută și în pachetul Omnibus și lucrăm la el. Cred că problema cheie din punctul meu și al grupului nostru este dacă alcătuirea, compoziția e singurul fel în care se poate defini calitatea doar pentru că are alte, o altă compoziție, e un produs inferior sau nu, nu sunt convins că s-a dovedit. Și revin la exemplu cu Coca-Cola. În unele locuri se face cu zahăr din trestie, din sfeclă sau uh, cu alt îndulcitor. Care e mai bună, care e mai proastă? Toate au gusturi diferite, dar toate sunt destinate unor pieții diferite unde există diverse materii prime. Principala întrebare pentru comisie ar fi care e produsul de referință, cum definești care dintre produsele astea e produsul de calitate la standardul la care trebuie să zice celelalte. La Coca-Cola trebuie să te uiți și la multe alte produse, la multe compoziția se schimbă din cauza schimbării de materie primă sau pentru că piața are gusturi diferite într-o țară sau altă. Deci e o chestiune extrem de problematică. Vrem să încercăm să ajungem la rădăcina problemei, dar întrebarea cheie cum stabilim care e produsul de referință și dacă o compoziție diferită înseamnă neapărat că e și o calitate diferită numai pentru că e altfel compusă? Mulțumesc. De la al de domnul Slipovici. Mulțumesc. Noi nu avem nimic de adăugat. Bun. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. Eu am foarte multe întrebări. Nu știu dacă avem timp să le pun. Am foarte multe întrebări. De altfel, grupul nostru a lansat o, a început uh, uh, cercetarea acestei probleme cu dublul standard al produselor printr o conferință pe care am făcut o cu patru state membre croația italia cehia și românia în care am avut față în față și producători și uh, consumatori și noi sigur membrii parlamentului așa s a și născut acel raport din proprie inițiativă. Uh, eu o să încep acum cu ce spunea colegul de la ECR. Uh, nu, problema nu este care produs este mai bun uh, dacă compoziția e zahăr de, uh, din trestie sau zahăr din sfeclă sau din Problema este că dacă este un produs diferit, trebuie să aibă ambalaj diferit și să aibă și preț diferit, pentru că fiecare materie primă are alt preț. Iar eu, ca și consumator, decid. Dacă vreau să beau o Coca-Cola cu zahăr de trestie, o să beau Coca-Cola cu zahăr de trestie, dar în cunoștință de cauză și la un preț adecvat, pentru că zahărul din trestie are un preț și zahărul din sfeclă are alt preț. Aici nu vorbim de faptul că ce produs e mai bun, ci că un produs care are compoziție diferită trebuie să fie etichetat diferit și trebuie să aibă preț diferit, că nu sunt materiile prime. Eu sunt producător, știți? Și uh, dacă în textile unde eram eu uh, arăta ca haina la fel, dar dumneavoastră sacoul era din lână și celălalt era din poliester și arăta perfect și culoare și croi și tot, nu înseamnă că uh, trebuia să aibă aceeași brand, același preț și compoziția de pe etichetă trebuia să diferențieze diferențieze și consumatorul decide față de ce citește acolo pe etichetă. Pentru că Roza a prezentat aici biscuiții, asta e caz fericit că scrie că are unt și unul nu are Dar sunt situații în care scrie că are și nu are. Deci nu se respectă. Sunt foarte multe fraude, eu le-am numit atunci fraude. Nu, uh, uh, marii producători și marile branduri au venit atunci în conferință să ne convingă uh, Uh, cum încercai și tu acum să spui că sunt gusturi diferite în țări uh, și în aceeași țară sunt gusturi diferite. În sud se mănâncă într-un fel, în țara mea, în nord în alt fel. Problema mea este că trebuie să existe, unu, o etichetare perfect uh, corespondent cu compoziția, al doilea, nu pot să pun la Coca-Cola zero, scriu Coca-Cola zero nu las aceeași etichetă și nu scriu nimic dar una are zahăr și una nu are zahăr. Uh, uh, problema care mă preocupă și acum mă adresez comisiei este și a atins un pic uh, punctul de vedere al colegei noastre olga dacă noi o să avem proceduri de analiză identice pentru că dacă eu analizez după procedura mea în țara mea în cehia altfel în italia altfel în germania altfel rezultatele o să fie diferite. Uh, dacă o să avem uh, pe lângă metodologie de testare și aceiași indicatori pe care îi verificăm la un produs și mai ales cu ce verificăm pentru că dacă măsurăm cu mm, uh, metru diferit uh, sigur că o să iasă altfel. deci are comisia în vedere forumul acesta a ajuns la vreo concluzie cum o să măsurăm noi Uh, și o să verificăm dublul standard al produselor uh, și nu vorbim numai de alimente că eu cred aici că trebuie extinse la multe alte grupuri, grupe de, uh, de produse. Este o problemă și de, îl și înșală pe consumator, da? dar poate să fie dăunător sănătății, pentru că dacă eu am recomandare de la medic să nu mănânc un produs care are în compoziția lui unt, să zicem, și acolo nu mi scrie pe etichetă, eu pot să ajung, sau zahăr, pot să ajung să fac diabet, nu? Pentru că am consumat un produs fără să știu. Deci mie mi e foarte clar ce trebuie făcut nu știu dacă și comisia scoate de la acest forum și dacă și grăbește lucrurile pentru că uh, acum când vorbim în piață există foarte clar și eu nu vreau să rețineți cum a fost odată ideea că est sau vest în italia s au găsit de exemplu produse care nu seamănă uh, din punct de vedere al compoziției și nici la gust cu cele din alte state. deci mă interesează ce uh, ce uh, puncte sau ce termene aveți ca și comisie pentru a încerca să rezolvăm această problemă? raportul nostru din proprie inițiativă sigur a fost votat ce facem mai departe? când se va întâmpla acest lucru? mulțumesc. Mulțumesc. Acum, din nou, domnul de la comisie să răspundă la întrebări. Thank you very much. Mulțumesc uh, pentru aceste întrebări care îmi dau șansa să clarific ce am făcut până acum și ce se va face luna viitoare. Mai întâi să răspund la întrebarea domnului sau Tun. Consumatorii, da, sunt membri în forum, în BEUC, cea mai mare și reprezentativă organizație a consumatorilor care e membră și participă la fiecare ședință a forumului și sunt foarte activi. În plus, vreau să vă spun că consumatorii sunt reprezentanți, cred eu, și de statele membre, pentru că guvernele reprezint poporul, nu reprezintă pe altcineva. A doua întrebare a doamnei Tun despre calitatea dublă. Cât de departe a avansat proiectul pilot. Am început activitatea pe două direcții. Una e metodologia de evaluare. Dacă e o calitate diferită, calitate diferită înseamnă pur și simplu diferită. Nu înseamnă că una e mai bună și una e mai proastă. Înseamnă doar că nu e aceeași. Una e metodologia și cealaltă e un screening al pieții, o triere pentru a vedea care sunt produsele implicate. Proiectul pilot se concentrează pe a doua parte, abia a început și vrem să se încheie activitatea înainte de sfârșitul mandatului actualei comisii. Apoi, întrebările puse din partea doamnei Senalova. Parlamentul vrea să fie implicat și mai mult. Desigur, vă stăm la dispoziție. Mai întâi am început deja pentru că știu că e un grup de urmărire și venim astăzi să raportăm ca și după fiecare ședință a grupului sau a șerpașilor, dar știu că sunt și obstacole de reglementare pentru participarea eurodeputaților în orice formă al Comisiei. Există un acord interinstituțional care, din cât știu, deși nu sunt expert în uh, probleme interinstituționale, dar din câte știu eu, e interzis membrilor Parlamentului să fie membri la entități create de comisie și să se implice în gestionarea de proiecte pe care le conduce comisia. Din câte știu eu, obstacolul e în acordul interinstituțional. Dar desigur că vrem să vă informăm în legătură cu tot ce se întâmplă. Iată motivul pentru care sunt astăzi aici. Și au mai fost întrebări. Una, care e scopul recomandărilor? V-am explicat deja în introducere că e adevărat că e o confuzie. Recomandările formulei la nivel înalt nu sunt decât recomandări către factorii de decizie politică n-au nicio valoare obligatorie. Procesul legislativ care în derulare <clears throat> nu vizează actualizarea legislației consumatorului, e ceva complet separat și distinct de activitatea forumului. În al doilea rând, metodologia. Când va fi disponibilă metodologia, lucrăm la asta din punct de vedere științific e ceva foarte complicat, o să vă dau niște detalii ulterior, iar etichetele private sunt incluse și ele în măsura în care sunt disponibile în diverse state membre, pentru că există multe etichete private care de obicei sunt utilizate doar la nivel național. Acum trec la întrebarea domnului Dalton, care a completat uh, întrebările doamnei Grapini. Care e produsul de referință? Produsul de referință nu există și nu suntem aici să evaluăm ce e mai bun sau ce e mai prost. Am lansat proiectul doar pentru a informa consumatorul dacă două produse care par să fie identice nu sunt identice, ci sunt diferite. Pentru că e adevărat că apoi e și o problemă de gust personal sau priorități personale. De exemplu, pentru unii consumatori, dacă ai zahăr în produs, uh, înseamnă că e mai de calitate. Pentru alții care vor o dietă mai sănătoasă, prezența zahărului arată o calitate proastă, deci la latitudinea consumatorului să decide într-un fel sau altul. Nu există produs de referință, ci evaluăm doar dacă diferențele pentru etichetă identică există sau nu? Maybe the most, uh, um, the most difficult question is... Și acum trec la întrebarea probabil cea mai dificilă. Când um, să fie produsele etichetate în mod identic? Toate informațiile pe care le criticați astăzi de fapt, sunt uh, oferite într-un mod transparent și foarte um, informativ pe partea din spate, pe eticheta din spate, pentru că fiecare produs are două etichete, una pe față, care este mai atrăgătoare în scop publicitar, și pe spatele produsului sunt toate informațiile nutriționale reglementate la nivel european. Și toate rezultatele noastre, de exemplu, um, așa numitele fish fingers, în anumite țări ne-am dat seama că era mai puțin pește în aceste produse decât în celelalte și nu a fost nevoie de o um, analiză științifică. A fost suficient să citim eticheta de pe spate și industria ne-a spus că are obligația de a furniza toate aceste informații pe eticheta din spate în conformitate cu legislația europeană. Este adevărat uh, că Uh, unii consumatori nu citesc eticheta de pe spate, se uită numai la eticheta de pe față și li se pare că aceste produse sunt identice. Aici apare problema. Însă, din punctul de vedere al etichetei, Așa stau lucrurile acum și, după cum știți, nu e vorba de fraudă, pentru că frauda înseamnă să încalci legea. Legea astăzi cere uh, informații cu privire la compoziția unui produs pe eticheta de pe spate și până acum aceste informații au fost puse pe eticheta de pe spatele produsului. Însă, într-adevăr, apare aici bună credință a consumatorului și asta vrem noi să de asta vrem noi să ne ocupăm. Comisia a prezentat o modificare a legislației pentru consumatori și încercăm să facem o analiză aprofundată a acestei chestiuni, să vedem ce metodologie să folosim. Și asta mă aduce acum la celelalte aspecte menționate de doamna Grappini. De exemplu, procedura de analiză. Da, într-adevăr, există o procedură de analiză științifică. Aceasta este uh, stabilită de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei comisiei, nu este în mâinile unui consultant extern. Vrem să facem acest lucru cu oamenii noștri de știință și lucrăm în acest sens, însă, așa cum vă spuneam, toate aceste demersuri implică timp. Vrem însă să finalizăm aceste lucrări în timpul mandatului acestei comisii. Și cred că cu acestea am răspuns la principalele întrebări care mi-au fost adresate, dar rămân aici, la dispoziția dumneavoastră, dacă am omis ceva. Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile la aceste întrebări. Vă mulțumim foarte mult și pentru prezență. Acest lucru înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de analiza amendamentelor pe marginea raportului cu privire la promovarea transparenței și a echitabilității în folosirea serviciilor online. Cristel Schaldemose are acum cuvântul, mulțumesc. Voi vorbi în daneză dacă sunteți de acord. În primul rând, aș dori să încep cu câteva uh, elemente practice. Uh, Termenul de depunere a amendamentelor a fost 3 octombrie. Am primit 681 de amendamente, inclusiv uh, amendamentele mele inițiale. S-a ajuns deci la 740 de amendamente. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră la nivel politic și una la nivel tehnic și urmează săptămâna viitoare o altă întâlnire a raportorilor din umbră, după care vom avea și o reuniune tehnică. Și sperăm că vom putea organiza votul în comisie pe 6 decembrie și sper că vom putea să includem toate aspectele care ne-au parvenit și de la Comisia Jurii, pentru că împărțim acest raport cu Comisia Jurii, avem competențe comune și votul în această această comisie se va desfășura pe 22 noiembrie. Sper deci că vom putea să avem câteva triloguri informale înainte de Crăciun. La reuniunea raportorilor din umbră am acoperit câteva aspecte, nu voi intra în detalii cu privire la acestea, însă au existat câteva probleme tehnice și mi-am dat seama că a fost nevoie să ajungem la un compromis pe aspecte precum ierarhizarea, de exemplu. E clar că toată lumea dorește transparență atunci când uh, aceste platforme își ierarhizează utilizatorii. Însă aceste ierarhii fac obiectul unor abordări diferite și eu cred că este important ca toate să respecte criteriul transparenței. Și vă dau un exemplu în acest sens. Înainte să construiești un hotel, trebuie să te gândești la ierarhia pe platforma respectivă, la locul pe care îl vei ocupa pe platforma respectivă. De aceea, cred că trebuie să găsim un echilibru când vine vorba de modul în care se obțin algoritmii de, de, la, de promovare de la aceste platforme. Deci cred că e nevoie de un compromis cu privire la ierarhizare. Și apoi sistemul de opt-in. Oare, ce scuze, sistemul de operare. Întrebarea a fost dacă ar fi cazul să includem sistemele de operare în domeniul de aplicare. Uh, noi am încercat să ne asigurăm că platformele își îndeplinesc obligația de a furniza informații. De multe ori, în termenele și condițiile care trebuie acceptate, platformele pot să introducă anumite aspecte care le permit apoi să facă schimbări la sistemul pe care îl folosesc. Și noi vrem să ne asigurăm că platformele nu pot să eludeze normele, totodată respectând echilibrul Adică vrem să ne asigurăm că sistemul de operare poate fi până la urmă ales de platforma respectivă, dar în același timp vrem să ne asigurăm că includerea sa în domeniul de aplicare nu limitează prea mult marja de manevră a platformelor. Și apoi am mai avut o discuție cu privire la tratamentul egal al operatorilor care folosesc aceste platforme. S-au făcut numeroase amendamente în acest sens pentru a încerca să se îmbunătățească lucrurile. Și aici aspectul principal este acela de a ne asigura că nu permitem uh, practici comerciale neloiale și în acest sens ar trebui să includem câteva dispoziții în text sau eventual ar trebui să includem câteva idei în anexe sau poate să creăm o, uh, o listă neagră. Există deci mai multe perspective, însă am observat că totuși la nivelul grupului există un consens cu privire la nevoia de a acoperi aceste aspecte. Deci trebuie să um, asigurăm condițiile corespunzătoare de utilizare a acestor platforme. Și am mai, au, au mai fost câteva amendamente la raportul meu inițial, nu voi intra în detalii cu privire la acestea, însă ideea de bază este aceea că trebuie să asigurăm echilibrul potrivit. De exemplu, ar trebui să ne întrebăm dacă platformele ar trebui să poată să transfere informațiile de care dispun către alte sectoare și către alte companii. Ce vrem noi să facem, de fapt, este să avem un raport cuprinzător care să ofere un cadru mult mai echitabil. Acest lucru este important atât pentru companii cât și pentru consumatori. Știu că nu toată lumea va sprijini toate amendamentele înaintate, însă Date fiind cele discutate în reuniunile pe care le-am avut până acum, am ajuns la concluzia că există totuși uh, un consens larg pe marginea acestor amendamente. Abia aștept discuțiile de astăzi, dar și negocierile care sunt programate pentru săptămâna viitoare. Mulțumesc! Uh, acum uh, din partea PPM. Avem un vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Șaldemoze pentru calitatea raportului său, care este o bază foarte bună de negocieri. Eu aș dori să subliniez două aspecte care, pentru PPM, sunt foarte importante. În primul rând, includerea sistemului de operare. Deja am discutat despre acesta. Este esențial uh, să includem sistemele de operare pentru că acestea sunt cruciale pentru funcționarea platformelor. Un sistem de operare permite acestor platforme să funcționeze și pe un App Store, pe un magazin de cumpărare de aplicații. S-ar putea să uh, existe prea multe lacune dacă nu includem sistemele de operare și platformele vor putea să-și modifice termenele și condițiile, dar și sistemul de operare, fără să informeze consumatorii dacă noi nu acoperim aceste aspecte. Nu vreau să subestimez, deci, complexitatea subiectului. Um, Comisia Europeană nu ne-a dat niciun argument împotriva includerii sistemelor de operare în domeniul de aplicare. Tocmai de aceea considerăm că ar trebui să le includem ca să putem să trecem mai departe. Și un alt aspect pe care l-a abordat și doamna raportor, o listă neagră cu practicile interzise. Este un subiect complex, pentru că, pe de o parte, trebuie să protejăm, dar în același timp trebuie să încurajăm și evoluțiile tehnice și ne dăm seama în ce măsură acest subiect poate fi unul complex și complicat. Eu cred că trebuie să permitem comerțul liber fără să punem prea multă presiune pe companii, dar în același timp trebuie să evităm practicile neloiale și probabil că ar fi bine să includem o astfel de listă de practici comerciale neloiale într-o anexă. Și dacă e inclusă într-o anexă, va fi vorba de o listă deschisă care poate fi revizuită și care poate fi actualizată în mod regulat. Noul observator al platformelor online va putea să propună recomandări comisiei pentru a actualiza această listă și dacă este nevoie se pot adăuga sau se pot elimina practici de pe această listă. Da, înțelegem că va fi destul de dificil, că va fi destul de dificil să găsim uh, o formulare, uh, pentru că e vorba de un subiect sensibil, dar dacă nu includem deloc o astfel de listă, atunci lucrurile vor fi și mai dificile. De aceea, o listă deschisă ni se pare cea mai bună soluție. Mulțumim foarte mult, domnul Dan Dalton, din partea ECR. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru că a acționat atât de rapid și a început atât de repede negocierile. Așa cum am am spus și data trecută, salutăm propunerea Comisiei care a dat dovadă de echilibru, a pus accentul pe transparență, însă să nu uităm că acest regulament vizează relațiile business to business, nu business către consumator. Deci, intervențiile în aceste tipuri de relații, business to business, trebuie să fie mult mai solide. Uh, separat discutăm și propunerea Omnibus și Există foarte multe legături între platformele online și consumatori care sunt acoperite de omnibus, adică mai mare transparență pentru consumator, modul în care sunt prezentate informațiile. Și cred că este foarte important să nu amestecăm cele două propuneri. ECR a înaintat câteva amendamente pe marginea propunerii comisiei în scopul de a o face mai transparentă și pentru a ține cont de dimensiunea și natura companiilor. Nu vrem să subminăm secretul comercial, pentru că s-ar putea ca acesta să fie afectat uh, în anumite situații. Credem că trebuie să fim realiști când vine vorba de valoarea informațiilor pentru consumatori și trebuie să avem grijă că aceste informații sensibile să nu ajungă pe mâna uh, concurenței. Credem că prin amendamentele noastre de compromis am reușit să atingem totuși un echilibru. Vrem să existe uh, această posibilitate de a uh, elimina conținuturile necorespunzătoare, dar nu suntem de acord cu termenul de 15 zile. Multe din dispozițiile din acest regulament nu fac distinția dintre platformele mari și platformele mici. Anumite platforme trebuie să ofere utilizatorilor anumite informații, dar nu toate informațiile trebuie furnizate în mod automat. Unele ar trebui furnizate numai la cerere și medierea obligatorie nu este compatibilă cu legislația din toate statele membre și nu este rezonabil ca în toate cazurile de mediere toate platformele să suporte 50% din costuri ce se întâmplă cu plângerile făcute cu rea credință. Am modificat textul în acest sens. Articolul 8 și clauza MFN nu credem că ar trebui să rămână în forma sa actuală. Foarte multe hoteluri, de exemplu, um, beneficiază de această publicitate. Numai câteva state membre au hotărât uh, să scoată clauza de prioritate. De multe ori uh, există avantaje pentru că se creează totuși un cadru cu condiții egale. Îmi pare rău, dar uh, din punctul meu de vedere avem impresia că uh, încurajăm mai degrabă hotelurile, uh, lanțurile hoteliere mari americane în detrimentul micilor hoteluri europene și eu nu pot să sprijin acest lucru. Și apoi articolul 12 și um, căile de atac. Am introdus prevederi pentru a proteja împotriva abuzurilor din partea entităților necalificate menționate. De asemenea, credem că trebuie să treacă un termen rezonabil înainte de o evaluare, pentru că altfel Comisia va începe evaluarea înainte ca propunerea să intre în vigoare. Și aș vrea să închei prin a mă referi la un aspect menționat în amendamente care deja a fost discutat de colegii mei, includerea sistemelor de operare. Eu personal nu înțeleg argumentul că aceste sisteme de operare ar putea duce la eludarea regulilor câte platforme au un sistem de operare propriu. E vorba de una singură și anume Google. Dacă vreți să includeți toate sistemele de operare a, numai pentru că vreți să vizați o singură companie, mie nu mi se pare că este o abordare bună. Și apoi, sistemele de operare mici, cum credeți că vor reacționa? Cred că consecințele vor fi foarte uh, serioase și cred că nu le putem anticipa pe deplin. Eu uh, mă bucur să anticipez aceste preocupări ale consumatorilor și să încerc să evit abuzuri din partea Google, dar nu cred că așa se poate rezolva această problemă. Cu toate acestea, sper că vom putea ajunge la un compromis și sper că până la urmă vom putea să ajungem la un rezultat corespunzător corespunzător. Le mulțumesc tuturor colegilor și lui uh, Cristel pentru activitatea făcută. Din partea ALDE o avem pe doamna Șaranțova, dar cred că domnul Selimovici uh, va vorbi în numele său. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că doamna Șaranțova nu a putut fi aici, dar m-a rugat să citesc intervenția sa. Grupul ALDE nu poate sprijini majoritatea amendamentelor înaintate. Se pare că o parte dintre membrii au considerat că aceste propuneri reprezintă o oportunitate de a transmite un mesaj politic și de, nu de a asigura mai multă transparență la nivelul acestor platforme. De exemplu, la nivelul domeniului de aplicare, foarte multe amendamente doresc să includă orice Uh, dispozitiv și sistemul său de operare. Asta înseamnă că orice are un chip electronic va intra în domeniul său de aplicare și un calculator electronic va intra în domeniul de aplicare. Sistemul de operare, într-adevăr, este un aspect important, dar colega noastră nu consideră că trebuie să facă parte din această propunere de text care reglementează legătura dintre platforme și uh, companii. Și mai mult de atât, se poate reglementa un contract numai dacă există un astfel de contract. Simplul fapt că site-ul dumneavoastră este inclus într-o anumită căutare și în rezultatele acesteia nu reprezintă o relație contractuală și, dacă scopul este acela de a acoperi alte servicii pe care le folosesc motoarele de căutare și le uh, oferă motoarele de căutare, tot nu este nevoie de um, un contract. I'm sorry. I'm sorry. Um, if the goal is to cover somehow the others. Dacă scopul este acela de a acoperi alte servicii pe care le oferă motoarele de căutare, tot nu este nevoie pentru că uh, acestea sunt acoperite de definiția intermedierii serviciilor online. Și apoi, Scopul este acela de a acoperi relațiile business to business. Legislația comunitară nu poate să se aplice la toate site-urile din lume. Tocmai de aceea ALDE consideră că domeniul de aplicare ar trebui să corespundă regulamentelor Roma 1 și Bruxelles 1, care se aplică numai atunci când niște vânzări vizează direct consumatorul din Uniunea Europeană. Includerea unei liste negre nu poate fi acceptată de ALDE. Deja am acceptat regulamentul privind practicile comerciale neloiale, a fost dificil, dar uh, dacă vom accepta și aceste amendamente, vom ajunge la conflicte foarte mari în triloguri, pe care le-am avut deja privind regulamentul um, legat de practicile comerciale neloiale. Credem că nu ar trebui să aplicăm toate aceste aspecte și la această propunere. Platformele, până la urmă, nu sunt supermarketuri și nu există un spațiu limitat. Există câteva excepții. Nu e vorba de bunuri care vor expira. Sunt bunuri care nu pot fi comparate cu cele pe care le găsim în magazine. Practicile comerciale neloiale aveau scopul de a reglementa legătura dintre fermieri și platforme. Noi sprijinim fermierii, evident, dar nu putem sprijini aceste amendamente. Articolul 12. Majoritatea amendamentelor încearcă o mai mare aliniere cu propunerea privind acțiunile colective active și putem sprijini aceste amendamente. În ceea ce privește observatorul platformelor, ALDE dorește să păstreze propunerea inițială a Comisiei. Acceptăm că doamna raportor nu dorește să creeze un precedent, dar suntem conștienți de faptul că acest observator ar putea fi folosit um, ca un pas intermediar în reglementarea generală a comerțului electronic. Amendamentele încearcă să introducă, uh, să preia de fapt articolul 29 din regulamentul privind protecția datelor. Noi nu credem însă că e nevoie de crearea unui organism specific. Doamna uh, Șaranțova spune că va ține cont de părerea ALDE în momentul în care va veni cu amendamente de compromis. Majoritatea sunt um, acceptabile, însă credem că trebuie să ajungem la un compromis ca să putem face progrese, pentru că dacă le preluăm pe toate și facem un fel de pom de Crăciun, nu vom ajunge niciunde. Mulțumesc! Acum din partea verzilor, doamna Reda. I would like to thank... Mulțumesc! În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului încă o dată pentru acest proiect de raport uh, excelent. După cum am auzit din partea grupurilor politice, aceste avize merg uh, departe în multe direcții. Credem că proiectul de raport uh, este unul echilibrat și poate că unul dintre amendamentele noastre vor fi utile și uh, vom reuși să găsim teren comun care să fie acceptabil pentru toate grupurile politice. Doresc să subliniez una dintre inovațiile principale pe care le-am adăugat la propunere și anume tratamentul explicit al uh, notificărilor abuzive. Pot fi uh, cazuri în care platformele acționează în mod abuziv împotriva întreprinzătorului, dar uh, nu se poate uh, să nu existe posibilitatea de a utiliza mecanismul de raportare a unor astfel de abuzuri. Și aceasta a fost uh, o chestiune care a fost uh, dezbătută și în evaluarea de impact uh, și abordată de către comisie. Așadar, transparența privind prevederile cu privire la aceste notificări este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că întreprinderile nu pot utiliza aceste mecanisme de raportare a abuzului. În ceea ce privește domeniul de aplicare, am încercat să includem uh, asistența cu voce și alte definiții uh, pe care am dorit să le transformăm într-unele mai generale și mai inteligibile. Sistemele de operare, într-adevăr, reprezintă un punct sensibil, însă um, amendamentele pe care le-am înaintat nu merg pe această direcție. Cred că s-a subliniat corect că acolo unde există o problemă sunt cazurile în care un sistem de operare este conectat direct către o platformă. Însă, din uh, fericire, amendamentele care au fost propuse și care propun includerea sistemelor de operare nu fac această distinție. Sistemele de operare uh, apar pe gadgeturile uh, offline și deci acesta nu este un instrument uh, disponibil uh, și reglementat cu privire la platformele online. Deci ori uh, putem să includem asta într-o clauză de revizuire, ori uh, să limităm mai clar care sunt uh, sistemele de operare despre care vorbim și să vorbim numai despre acelea care sunt conectate în mod direct la o platformă care cade sub incidența acestei propuneri. În ceea ce privește clauza MFN, nu am uh, pornit de la o interdicție, însă considerăm că amendamentul ar putea să reprezinte o bază de compromis, să restricționăm tipurile de clauze care sunt adecvate și care ar trebui să fie limitate ca timp și, de asemenea, să urmăm la modul general uh, principiul echității. Credem că, în ceea ce privește o, multe puncte, este posibil să se găsească un compromis. Poate că niște liste negre reprezintă o soluție prematură în acest moment, dar noi sprijinim uh, includerea principiului echității în propunere și nu dorim să ne limităm numai la transparență. Mă voi opri aici, aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună cu privire la propunerile de compromis în săptămânile ce urmează. Mulțumesc! Președintele, președinta, mulțumesc uh, din partea GUE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc de asemenea raportorului. Faptul că am, uh, am înaintat 26 de amendamente arată că apreciem activitatea raportoarei. La modul general, sunt de acord cu ceea ce s-a spus că um, opiniile divergente sunt bune, însă noi suntem de partea celor care susțin un domeniu de aplicare larg. Am auzit ceea ce a spus uh, colega noastră despre uh, sistemele de operare și suntem de acord cu de această definire mai exactă. De asemenea, în ceea ce privește transparența, sprijinim uh, anumite compromisuri care au fost deja discutate am transmis comentariile noastre cu privire la compromisuri și vom continua să facem acest lucru până la sfârșitul zilei de astăzi. În ceea ce privește ideea de liste negre, acestea nu ar trebui să fie exhaustive. Cred că nu putem să reglementăm absolut tot, însă niște liste negre orientative ar putea să fie utile pentru a da sens acestei reglementări. În ceea ce privește practicile restrictive, nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus cu privire la sectorul hotelier. Aceste platforme mici se confruntă cu uh, accesul la ele a unor lanțuri hoteliere mari, dar ele, în esență, dacă este să ne uităm la proprietar, aparțin uh, a trei companii americane. Deci platformele sunt americanizate în acest sector, nu invers. Și, într-adevăr, puse față în față, uh, da, într-adevăr, sunt câteva lanțuri hoteliere mici care suferă din cauza acestor platforme americane. Așadar, nu vreau să fiu uh, eu cel care uh, nu înțelege cum trebuie, însă lucrurile sunt exact invers. Sper că amendamentele noastre vor contribui la modul constructiv la atingerea unor compromisuri și doresc raportoare mult succes în activitatea sa în continuare. Mulțumesc din partea EFDD. Vă rog. Ah, nu doriți să interveniți, atunci uh, trecem direct la Comisia Europeană. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumim raportoarei și celorlalți pentru munca depusă. Este impresionant uh, câtă cercetare s-a făcut și cât de mult ne preocupă pe tot acest subiect. Într-adevăr, asta arată importanța acestui dosar și cu siguranță ați recunoscut spre sfârșitul mandatului cât de important este acest sector pentru IMM-uri. Toate subiectele care au fost abordate în amendamente sunt, uh, într-adevăr, subiecte reale, palpabile. Alegerea dificilă pentru dumneavoastră și pentru noi este să vedem care dintre aceste probleme poate și ar trebui să fie rezolvată prin intermediul acestui instrument și cum. Uh, pare să fie o declarație trivială, însă uh, gândindu-ne așa, am ajuns să facem propunerile noastre. Avem o propunere precaută și echilibrată. Am ținut cont de complexitate de care, uh, la care v-ați referit și dumneavoastră și la anumite incertitudini, pentru că nu dorim să propunem lucruri care să aibă consecințe nedorite în final. <clears throat> Modul în care obțineți uh, compromisurile dumneavoastră um, da, ne interesează care sunt aspectele pe care dumneavoastră considerați că nu le-am abordat suficient, că nu le-am aprofundat suficient și ce ar trebui formulat altfel, astfel încât uh, rezultatul să fie unul cât mai echilibrat. Trebuie să vedem cum putem să ne asigurăm că impactul acestor prevederi în uh, practică vor îmbunătăți situația și nu vor crea probleme noi. Și aceasta este o provocare dificilă. În fine, cred că claritatea este foarte importantă. Acesta este un uh, regulament. Uh, unii dintre noastre au propus amendamente pe care inițial nu le-am înțeles. Nu înțelegeam ce se ascunde în spatele lor și care ar putea fi consecința. Acum însă um, înțeleg că vorbim despre actorii economici care se confruntă cu legi care trebuie să fie cât se poate de clare. Ei trebuie să înțeleagă care este rolul lor și să înțeleagă de fapt ce se dorește prin aceasta. Aștept cu nerăbdare să continuăm să colaborăm și să discutăm în continuare la trialoguri despre acest subiect. Mulțumesc, așa cum a spus și Crystal. Avem examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis la reuniunea noastră din noiembrie. Crystal, dorești să mai spui ceva în final? Te rog, ai cuvântul. Da, voi fi câte poate de succintă. În primul rând doresc să le mulțumesc colegilor pentru comentarii și în ciuda faptului că sună de parcă nu am putea cădea de acord, uh, voi încerca să fac tot ceea ce pot astfel încât să includ sugestiile tuturor grupurilor politice în uh, compromisurile finale. Știu că unul dintre grupurile politice a solicitat să revină la mine cu comentarii de natură mai tehnică. Este în regulă uh, pot să vă ofer mai mult timp, voi transmite și un e-mail oferind indicații cu privire la când să transmiteți comentariile. Abia aștept să colaborăm în continuare și sunt convinsă că până în final vom ajunge la rezultate bune. Președinta, mulțumesc! Cu aceasta putem să trecem direct la voturi. Primul vot este cel uh, cu privire la proiectul de raport privind propunerea unui regulament cu privire la înființarea Fondului European de Apărare. Domnul Lopez Isturiz White a fost raportorul din partea noastră. Tocmai am discutat despre acest subiect și vom trece direct la vot. În primul rând, uh, vom vota amendamentele 36 și 37. Amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 95, verificarea electronică. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Amendamentul 97. Verificăm electronic. Votul este închis. Să respingem. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 154 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 154 verificare electronică. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 155 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O verificăm electronic la amendamentul 29. Votul este închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la amendamentul 30. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173. Pentru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 179. Nu, acesta devine caduc. 180. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 182. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 196. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 198. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54, 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 57 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic la 73. Votul este închis și, într-adevăr, se respinge cât se poate de clar. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost foarte clar rezultatul. Verificăm la amendamentul 80. Vot electronic. 80. Votul este închis. Da, se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, votul final, vot electronic. Votul este închis. Se adoptă cu 24 pentru, 23 pentru, 7 împotrivă și o abținere. Felicitări așadar domnului Lopez White. Următorul vot este cu privire la programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. O aveam pe doamna Gebhardt, raportoare. Doriți să faceți vreun comentariu în prealabil? Dacă nu, trecem direct la vot. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendment 1. Amendamentul 1 pentru, împotriva, nu e clar deloc. 102 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Se închide votul se adoptă. 103 pentru împotriva abțineri se respinge, 104 pentru împotriva abțineri se respinge, 105 pentru împotriva abțineri se adoptă, 106 pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm 107.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 170 pentru, împotriva abțineri se respinge, 178 pentru, 171 se corectează vorbitoarea pentru, împotriva abțineri se respinge, 172 pentru, împotriva abțineri se respinge, 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru, împotriva abțineri se respinge, 172 se adoptă, 175 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 176 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, verificăm 176. We close the vote. Ah, it is adopted, sorry. Se adoptă. 176 se adoptă, 177 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotriva, abțineri, se, ado- se respinge. 179 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 182 pentru împotriva abțineri se adoptă, 183 pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la 194 pentru împotriva abțineri se respinge. 50 pentru împotriva abțineri, 51 pentru împotriva abțineri se adoptă, 195 pentru împotriva abțineri se respinge, 196 pentru, împotriva abțineri se respinge. 197 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm la 197. We close the vote. Se închide votul și se adoptă. Mulțumesc. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 58 Verificăm 57. Bun. Verificăm 57. Se închide votul. S-a respins. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru împotriva abțineri adoptat, 63 pentru împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru împotriva abțineri verificăm 65. Se închide votul, se adoptă 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 215 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru. Nu, nu, nu. Nu se supune asta la vot. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a respins, dar verificăm. Amendamentul 79, verificăm. We close vote. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, Repetăm. 10 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 8 împotriva se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 11. Se închide votul, s-a respins. Compromisul 11 pentru,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 pentru că tot a fost foarte clar uh, adoptat. Vreți să verificăm ce vreți acum? 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm 88. Se închide votul și se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 12. Nu. Nu-l supunem la vot. Amendamentul 90, dacă am înțeles. Pentru, împotriva, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, 92, 92 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 92. Se închide votul, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm 98 Închidem votul, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și votul final, electronic. Închidem votul și se adoptă clar 30 de voturi pentru și unul singur împotriva. Deci, felicitări raportorului. Și ultimul vot pentru astăzi, <clears throat> aș vrea să aduc aminte membrilor că perioada pentru a se opune la proiectul de raport a expirat pe 13 octombrie. Nu s-a exprimat nicio opoziție și în baza dispozițiilor regulii 52.2, raportul se consideră că e aprobat. Deci votăm acum mandatul de a începe negocierile. Vot electronic imediat. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 29 de voturi pentru și o abținere. Putem uh, intra la, uh, în negocieri și cu asta putem încheia sesiunea de vot de astăzi. și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Examinarea Alo? Membrii care ies din sală sunt rugați să o facă mai în liniște. Trecem la punctul următor, examinarea proiectului de raport cu privire la înființarea programului VAMAL pentru cooperare în domeniul VAMAL Doamna Grapini este raportoare. Doamna Grapini are cuvânt. Mulțumesc. Sper să pot să și vorbesc. Vreau să vă informez că termenul este mâine, încep cu sfârșitul cumva. Mâine, la ora 12, este termenul de depunere a amendamentelor. În primul rând, am pornit la acest raport de la ideea că uniunea vamală este unul din pilonii principali pentru funcționarea pieței interne și că din păcate succesorul acestui program programul vamal două mii douăzeci nu și a atins scopul și nu este punctul meu de vedere este cuprins asta și în expunerea de motive este cuprins și în prezentarea curții de auditori. din păcate aici trebuie să spun că am un mesaj critic la adresa comisiei pentru că uh, a întârziat să raporteze de fapt ce s a întâmplat în statele membre pentru că da responsabilitatea era a statelor membre însă sigur că trebuia urmărit acest lucru. comisia ne spune că curtea de auditori ne spune că șaptezeci și cinci dintre sisteme vor fi gata la sfârșitul anului. două mii douăzeci noi vorbim acum de acest raport ă, pe care acest regulament pe care ă, îl intitula vama și în care dorim ca sigur cooperarea în domeniul vamal între statele membre să fie uh, mult mai bună și uh, acest lucru se poate face printr o arhitectură uh, relevantă a sistemului de informații a infrastructurii. consider că am formulat deja amendamente aștept amendamente și de la raportorii din umbră de la celelalte grupuri. consider că acest program ar trebui să fie în primul rând uh, coerent da? la anumite formulări ale comisiei am dorit să concretizez pentru că sunt formulări vagi sigur că trebuie să ținem cont de principiile transparenței proporționalității tratamentului egal nediscriminare uh, însă cred că prin acest raport vama trebuie să facem completări la propunerile comisiei Uh, modernizarea proceselor vamale trebuie să ținem cont că activitatea economică și uh, uh, structura economică este configurația economiei în piața internă este în transformare și sistemele pe care le facem trebuie să răspundă la aceste modificări adică trebuie să privim cu acest regulament și în perspectivă nu să l facem pentru, doar pentru situația actuală și Consider că programul VAMAL este esențial pentru atingerea obiectivelor. Până la urmă, după cum funcționează uh, sistemul VAMAL, uh, după cum funcționează de bine sau de rău, așa avem o competiție corectă în piață uh, și nu numai competiție corectă în piață, dar și o protecție a consumatorilor, pentru că putem să verificăm, să supraveghem și să vedem ce intră în piața internă și ce schimburi comerciale transfrontaliere. Nu este vorba numai de ce intră din afara uh, pieței interne, dar și schimburile comerciale între, în interiorul pieței interne. Uh, nu în ultimul rând aș dori să subliniez că în uh, bugetul propus de comisie pentru acest program uh, Ehm, nu apare un element uh, care să, fie, să acopere cheltuielile neprevăzute și nu este prevăzut nici brexit ul deci uh, vor fi efecte aici prin uh, brexit și în acest, această propunere de regulament a comisiei nu avem aceste prevederi. eu sper că și colegii mei raportori de la celelalte grupuri politice vor veni cu completări în acest sens pentru că sigur că cele douăzeci și șapte de state trebuie să își asume responsabilitatea însă este foarte important ce regulament cadru le punem la dispoziție la care să răspundă și comisia evident nu trebuie să mai procedeze ca, până ca la programul uh, ce este valabil până în două mii douăzeci trebuie să verifice să urmărească să supravegheze. Uh, riscurile pentru viitor comisia a propus deja să se amâne termenul pentru două mii douăzeci și cinci um, noi considerăm, cel puțin eu ca raportor din partea grupului SND, considerăm că este foarte important să vedem cum punem în aplicare cât mai rapid acest uh, program uh, vama continuatorul uh, sigur a celuilalt program succesorul programului vamal două mii douăzeci pentru că așa cum spuneam avem triplu interes unu să putem să avem o supraveghere a pieței interne foarte bună să putem să avem o competiție corectă în piața internă și să putem să avem o protecție a consumatorului. Uniunea Vamală, sigur, uh, și modernizarea proceselor poate stimula activitatea economică. Noi nu trebuie să venim prin acest regulament să aducem niște costuri imense, mai ales pentru IMM-uri. Noi trebuie să avem un uh, program modern și foarte accesibil și uh, eficient, dar și cu, foarte simplu și cu costuri minime, pentru, ă, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii și trebuie să asigurăm facilitarea comerțului și asigurarea, așa cum spuneam, a protecției. Prin urmare, ă, eu cred că programul VAMAL este esențial pentru atingerea obiectivelor principale ale ă, Uniunii Europene, ale funcționării pieții interne. Și aștept cu interes din partea colegilor și punctul de vedere astăzi, dar și amendamentele până mâine la ora 12 douăsprezece mulțumesc foarte mult votul va fi în șase decembrie poate că moș nicolae ne va aduce un cadou frumos prin votul acestui raport. mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult și acum de la PPE, raportorul din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi și doamnei raportor, pentru că sunt de acord cu cele spuse, în special când vine vorba de includerea unor aspecte pentru perioada de după Brexit, în special cu privire la IMM-uri. Trebuie să spun că Uniunea Vamală reprezintă un exemplu de integrare bună în Uniunea Europeană Însă este nevoie de o protejare a frontierelor externe, de protecție împotriva um, terorismului. Autoritățile vamale asigură și integritatea lanțului de aprovizionare și previn um, fluxul uh, de uh, finanțare pentru activitățile teroriste. De acum trebuie să facem toate lucrurile în mod electronic. Vorbim despre 50 de milioane de euro în perioada 2021-2027. Cooperarea vamală, consolidarea capacităților și a resurselor umane, a competențelor va reprezenta, vor reprezenta un aspect și apoi consolidarea IT va fi un alt aspect. Cred că programul VAMAL ar trebui să fie coerent cu alte programe, precum cel antifraudă al pieței unice, Digital Europe sau mecanismul de interconectare a Europei. Eu voi înainta și eu câteva amendamente până mâine, însă Punerea în aplicare generală a programului, inclusiv contractele, finanțarea uh, parțială sau totală din buget, ar trebui să respecte principiul transparenței uh, al tratamentului egal și al non-discriminării. Eu voi înainta câteva amendamente în această direcție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim din partea ECR, eu sunt raportor din umbră, așa că voi vorbi în olandeză. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea pe care a făcut-o pentru um, redactarea acestui uh, raport. Eu uh, am citit proiectul de raport cu foarte mare atenție și sunt de acord cu propunerea. În numele ECR, noi uh, vom sprijini uh, și sprijinim, de fapt, ideea că e nevoie de o mai mare cooperare în domeniul vamal între statele membre. Și eu voi înainta câteva amendamente pentru a sublinia faptul că, cu cât investim mai mult în cooperarea dintre state mem- statele membre, cu atât responsabilitatea Comisiei va fi mai mare. Pentru că um, taxele vamale reprezintă o sursă importantă de venit pentru Comisia Europeană și noi, statele membre, nu putem semna un cec în alb pentru Comisie, pentru că și Comisia trebuie să își respecte obligațiile. De asemenea, trebuie să ținem cont de specificitățile statelor membre. Nu putem să aplicăm aceeași politică la toate statele membre și organizarea lor vamală. Trebuie să avem în vedere diferite consecințe consecințe care se vor manifesta diferit la nivelul statelor membre. De aceea trebuie să fim foarte precauți și trebuie să avem grijă, să consolidăm foarte bine capacitățile IT și cooperarea între statele membre, care va fi facilitată de sistemul IT. Să nu uităm nici de răspunderea mai mare pe care o va avea Comisia în acest domeniu. De aceea trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt alocate în mod corespunzător și ă, să nu uităm de impactul în termen de venituri mai crescute în acest domeniu. Eu sunt convinsă că vom putea totuși să ajungem la un raport foarte echilibrat. Domnul Selimovici, acum raportor din umbră pentru al de are cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să-i mulțumesc, domnule Crapini, pentru acest proiect de raport, care este un bun punct de plecare, foarte bun punct de plecare pentru munca noastră. Așa cum a spus și Comisia, Uniunea Vamală reprezintă un exemplu de succes al integrării europene. Este unul dintre domeniile în care Uniunea Europeană are competență exclusivă, fără de care eliminarea frontierelor interne ale Uniunii Europene nu ar fi fost posibilă. Uniunea Europeană este blocul comercial cel mai important din lume. Are o cotă de 50 70% din comerțul mondial și de aceea este foarte important să facem lucrurile bine. Numărul total de declarații vamale a crescut constant în ultimii 50 de ani. În ultimii 5 ani s-a ajuns la 3, da, peste 30.000 de milioane. Deci e vorba de aproximativ 10 declarații pe secundă. 98% din acestea sunt făcute electronic. De aceea sprijin pe deplin propunerea Comisiei de a crea un nou program VAMAL pentru a sprijini cooperarea dintre autoritățile VAMALE. Trebuie să ne asigurăm că codul VAMAL, care este pus în aplicare din 2016, funcționează și că este pus în aplicare în mod corespunzător. De aceea, sprijin sprijin toate obiectivele programului VAMAL prevăzute la articolul 3. Cu toate acestea, consider că un program VAMAL ar trebui să aibă în primul rând scopul de a crea un program și un sistem electronic precum cel prevăzut în codul VAMAL. Ă, s-a amânat termenul ă, pentru 2023 și vă pot asigura pe toți că există o frustrare din acest motiv, pentru că aceste sisteme electronice sunt tot timpul amânate și nu ar mai trebui să existe o amânare. Tocmai de aceea, programul VAM ar trebui eh, să eh, asigure finanțare pentru crearea unui astfel de sistem. Sunt perfect de acord cu doamna Grapini din acest punct de vedere și voi înainta un amendament în acest sens. Mulțumesc foarte mult din partea verzilor doamna Giulia Reda, care nu este prezentă. Îi voi da deci cuvântul domnului Schwab, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, doresc să îi mulțumesc și eu doamnei Grapini și uh, colegilor care au mai făcut comentarii. Salut solicitarea doamnei Grapini, uh, mijloacele uh, și finanțele care să fie utilizate să să nu fie uh, folosite pentru finanțarea Brexitului, respectiv să fie abuzate în acest sens. Este nevoie, într-adevăr, de un program de colaborare a Uniunilor Vamale în Uniunea Europeană și, așa cum a spus și domnul Slimovic adineauri, într-adevăr, um, aici avem uh, un front deschis care ne face de ani de zile probleme, iar în ceea ce privește implementarea actelor uh, juridice, actelor legislative în acest domeniu, într-adevăr uh, apar o serie de tergiversări. În domeniul Uniunii Vamale există în continuare probleme de comunicare și de colaborare între statele membre. Comisia spune că această tergiversare are legătură și cu lipsa de finanțe, de buget, însă uh, eu am impresia ca și până acum, că statele membre încă speră că, într-o bună zi, bugetul Uniunii Europene le va oferi posibilitatea ca, prin mijloace proprii, să își construiască fiecare propriul sistem. De aceea, acești bani care sunt folosiți trebuie folosiți astfel încât să obligăm statele membre să dezvolte anumite programe în comun. Nu este un lucru trivial, pentru că aceste programe trebuie să fie folosite astfel încât interacțiunea cu uh, Uniunea Vamale și cu alte alte autorități să fie forțată în această direcție. Pentru că avem 4-5 sisteme de, sau dacă am avea 4-5 sisteme IT la vamă, totul ar fi foarte complicat. Trebuie să simplificăm lucrurile, astfel încât lucrurile să aibă sens. De aceea sper că doamna Grapini va avea succes cu această abordare până în final. Vom avea și noi amendamente care vor sprijini această direcție. Vă mulțumesc! The floor to, um... Acum Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Perola de la Comisia Europeană. Vă rog. Thank you very much for giving me the floor. Um, I, I just would like to, to echo... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru intervențiile lor și să-i mulțumesc în special doamnei Grabini pentru că a subliniat importanța Uniunii Vamale și pentru că ne-a adus aminte că este într-adevăr unul dintre domeniile în care Uniunea Europeană are competențe exclusive. Aș dori totuși să aduc câteva completări și să vă readuc aminte că dacă legislația este într-adevăr un domeniu în care competențele sunt exclusive, punerea sa în aplicare ține de statele membre și statele membre rămân un actor foarte important din acest punct de vedere. Nu voi repeta import importanța obiectivelor univamale, Vamale, pentru că puteți găsi acest lucru în propunerea noastră și puteți identifica obiectivele în codul Vamal. În primul rând, protecția intereselor financiare, siguranța și securitatea, facilitarea comerțului uh, legal și echitabil. Însă, aș dori să vă readuc aminte că programul VAMă nu definește în sine politica vamală. Politica vamală este definită în alte texte și în alte foruri. Acest program reprezintă un instrument al cărui scop este acela de a însoți implementarea politicilor și a legislației din domeniul vamal. Și această complementaritate se realizează prin intermediul unor instrumente descrise în propunere. În primul rând, consolidarea capacităților capacitățile de IT, de exemplu. Este adevărat că programul actual, dar și viitorul program, vor conta enorm în finanțarea dezvoltării acțiunilor și a responsabilităților care uh, țin de comisie și care se definesc în această propunere. Acest program va fi foarte important și pentru dezvoltarea unei mai bune legături și cooperări între administrațiile vamale, dar și administrațiile vamale și alte autorități. Acest program, de asemenea, va avea rolul de a asigura dezvoltarea resurselor umane, consolidarea capacităților în termeni de resurse umane, care însă însă nu are cea mai mare greutate din punctul de vedere al implicațiilor bugetare. Aș um, dori să mai spun încă o dată că salutăm raportul doamnei Grapini, care sprijină propunerea noastră. Aș dori să mai adaug însă un lucru. Împărtășim preocupările exprimate de doamna Grapini, dar și de alți vorbitori cu privire la importanța de a dezvolta un sistem IT. Am luat notă de raportul Curții de Conturi. Aș dori însă să nuanțez puțin lucrurile. Să vă spun că majoritatea sistemelor IT prevăzute în codul VAMAL al Uniunii vor fi dezvoltate până la sfârșitul actualei perioade de programare și câteva dintre ele vor trece la generația a doua, la generația următoare. Și pentru a monitoriza îndeaproape situația, probabil veți observa că în propunere există un articol în care se vorbește despre posibilitatea Comisiei și a statelor membre să stabilească niște planuri multianuale de monitorizare a dezvoltării sistemelor IT fie că e vorba de elemente care țin de comisie, fie că e vorba de elemente care sunt de responsabilitatea statelor membre. Aceste lucruri sunt definite și ele în propunere. Există o astfel de planificare deja, însă noi am profitat de această propunere ca să integrăm această planificare în propunerea noastră și ca să răspundem în același timp și uh, observațiilor curții de conturi. Programul VAMAL finanțează aproximativ 100% din elementele sistemului IT care țin de comisie. Deci credem că a, are o logică propunerea noastră și credem că se adresează totuși uh, preocupărilor dumneavoastră și suntem de acord că trebuie să monitorizăm îndeaproape situația. Așa cum vă spuneam, ne place foarte mult raportul doamnei Grapini, credem că face propuneri foarte valoroase de redactare, de um, asigurare a unei mai mari precizii a textului și putem să îl sprijinim în mare măsură. Două remarce tehnice. Ați făcut o propunere de a schimba obiectivul general al programului, în special la articolul 3, dar și în considerentele corespunzătoare. Acest obiectiv general este de fapt identic cu cel prevăzut în programul sau în fondul de fapt pentru echipamentul de control vamal, de care ne vom ocupa în câteva minute. Și am făcut acest lucru în mod intenționat, pentru că există legături între cele două. Programul VAMI va finanța uh, cooperarea și programul de control va finanța cumpărarea și actualizarea echipamentelor vamale și noi trebuie să ne asigurăm că autoritățile vamale vor putea să folosească cele două instrumente. De aceea am folosit în ambele texte aceeași terminologie. Mai mult de atât, trebuie să vă spun că această terminologie vine din codul vamal al Uniunii. Tocmai de aceea, Există o logică, deci avem un, uh, un, niște argumente pentru formularea pe care am propus-o în uh, ambele texte. Un alt aspect tehnic de multe ori se face trimitere la dispozițiile orizontale, care sunt discutate la nivel de CFM. Și avem un grup în Parlamentul European care este responsabil de această propunere. Deci, atunci când modificăm această propunere, trebuie să ne asigurăm că păstrăm conformitatea cu toate aceste propuneri sectoriale care cuprind astfel de dispoziții. Acestea sunt elementele pe care am vrut să le subliniez. Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Grapini pentru sprijinul său, pentru raportul foarte constructiv și foarte aprofundat, care demonstrează faptul că acest dosar este foarte important pentru Parlamentul European. Mulțumim foarte mult! Înainte de a da cuvântul din nou doamnei Grapini, aș dori să vă informez de faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor a fost modificat. Nu mai este 6 noiembrie mâine, ci este 13 noiembrie. Asta înseamnă că avem uh, puțin mai mult timp pentru înaintarea amendamentelor, până în 13 noiembrie. Deci, doamna Grapini, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Uh, vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, pentru că nu numai raportorii au vorbit, și Andreas. Vreau să mulțumesc și Comisiei. Eu uh, uh, cred că mergem așa cum spunea și reprezentanta Comisiei și, și uh, colegii mei raportori, uh, spre un punct comun. Pentru că, până la urmă, nu trebuie să uh, dăm vina pe o instituție sau pe alta, trebuie să găsim o soluție de îmbunătățire. Este clar că sunt responsabilități partajate, este clar că statele membre au această obligație și dacă și-ar folosi suma aceea de 20% care au pentru, din, din ceea ce încasează, administrația vamală ar putea să ajungă uh, la zi, să spun așa, cu informatizarea. Pe de altă parte, cred foarte mult ce spunea aici și sublinia și Andreas, că noi trebuie să avem programe compatibile, pentru că uh, eu am trăit uh, situația în care făceam export și nu era țara mea în Uniunea Europeană, dar mi-era foarte dificil pentru că procedurile erau diferite în fiecare stat membru și acum mă gândesc tot la IMM-uri, dacă sunt foarte complexe complicate și uh, nu sunt compatibile uh, uh, avem uh, clar bariere și nu asta vrem noi prin acest uh, regulament. pe de altă parte sigur că obiectivele trebuie să rămână aceleași în primul rând să avem și securitate și competiție și eu cred că din ceea ce au uh, spus colegii mei raportori și abia aștept să primesc amendamentele cu cea, punctul de vedere al comisiei putem să ajungem la un raport clar mai bun decât uh, cel care există acum. Numai că, subliniez încă o dată, ca un om care a lucrat 30 de ani în producție, este extrem, extrem de important. Controlul nu se atrofiază niciodată, oricât de perfecte ar fi sistemele. Așadar, comisia, implementarea revine statelor membre, însă Comisia trebuie să verifice acest lucru. Întreprinzătorii cer, pentru că au uh, cei, uh, eu îi consider uh, o mare majoritate de întreprinzătorii sunt corecți, de aceea am și modificat în unul din termeni în care se spunea că, mă rog, sunt mulți care nu respectă. Eu cred că majoritatea respectă și sunt dornici să avem foarte transparent, foarte clar și foarte echitabil Uh, uh, gestionarea și comercializarea în piața internă fie că vorbim între statele membre fie că vorbim de intrarea de produse din uh, statele terțe. vreau să mulțumesc anticipat am mai lucrat cu raportorii pe care am avut norocul să i am și la acest raport și sunt convinsă că o să scoatem un raport foarte bun pentru toată lumea în primul rând pentru piața internă. mulțumesc! Thank you very much. Um, with this we uh... Mulțumim foarte mult. Cred că acum putem trece la următorul dosar, care are o legătură foarte strânsă cu acesta. E vorba de analiza proiectului de raport care stabilește, creează instrumentul de sprijin financiar pentru echipamentul de control VAMAL. Îl avem aici ca raportor pe domnul Pospis. Îl aveți cuvântul. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já se pokusím velmi stručně... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doamnelor și domnilor, voi încerca foarte pe scurt să explic și să justifică acest nou instrument de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal. Comisia sugerează că acest instrument financiar ar trebui să fie construit pornind de la cerințele prealabile ale statelor membre. După părerea mea, este un este o sugestie extrem de importantă care ar putea să îmbunătățească funcționarea frontierelor noastre externe. Acest instrument ar putea să faciliteze o protecție mai bună a statelor membre împotriva importului ilegal de bunuri și acest lucru are legătură de asemenea cu propunerea prealabilă care se referea la fluxul ilegal de oameni. Am câteva amendamente succinte pe care le voi menționa, însă nimic nu este dramatic. În ceea ce privește echipamentele de control VAMAL, ar trebui să avem 1,3 miliarde de euro, care poate că la o primă vedere ar putea să apară o sumă semnificativă. Însă, după consultări cu comisia, pot să vă spun că abia dacă este suficient, iar în ceea ce privește alocările respectiv alocarea acestei sume, am putea să observăm că poate nici nu sunt suficienți bani, pentru că un aparat de scanare costă 4 milioane de euro. Sugestiile care se regăsesc în amendamente se referă la formulări 9, uh, 13. Acestea sunt articolele unde încercăm să uh, formulăm mai precis textul pentru a evita neînțelegerile. Însă mai am trei sugestii suplimentare care sunt de natură ceva mai materială. În primul rând, o regulă la considerentul 15 care se referă la ideea că acest echipament, care ar trebui să fie achiziționat din fondurile acestea, ar putea să fie folosit de asemenea și pentru alte scopuri, cum ar fi de securitate și protecția frontierelor. Deci, se dorește un efect de sinergie cu alte instrumente. Însă, m-am consultat cu colegii în această privință și am ajuns la concluzia că, da, putem avea această utilizare suplimentară, dar în anumite limite. Pentru că ar trebui să evităm o redirecționare permanentă a acestor echipamente către alte scopuri și utilizări decât uh, cea pentru care a fost menită inițial. Așadar, ar trebui să spunem clar că utilizarea secundară sau auxiliară nu ar trebui să fie una regulată sau sistematică. Ar trebui să fie mai degrabă de natură excepțională. În plus, aș dori să menționez articolul 16.2 care specifică clar că resursele financiare alocate pentru acest instrument ar putea să fie utilizate de asemenea pentru a formula priorități politice ale Uniunii. Ei bine, eu cred că acest lucru nu este cu adevărat justificat, pentru că resursele financiare care se regăsesc la acest instrument sunt cât se poate de clar țintite uh, către un obiectiv clar, și anume modernizarea echipamentelor de control vamal. Așadar, cred că această formulare ar trebui să fie eliminată. Acestea ar fi sugestiile mele. Deci, uh, această chestiune referitoare la prioritățile politice ale Uniunii ar trebui să fie eliminată. O altă sugestie, sau mai degrabă o întrebare. Articolul 11.3c. 11.3c. Aici se menționează solicitarea, cerința pentru uh, standarde minime și optime pentru echipamentele de control vamal. M-am consultat însă cu experți și cred că această introducere a unor standarde este oarecum redundantă și, în practică, ar putea să ducă la confuzie în ceea ce privește terminologia. Așadar, vreau să întreb Comisia, de ce introducem această categorie de standarde uh, și care este utilitatea acestei categorii? Nu ar trebui mai degrabă să avem o singură categorie către care să ne îndreptăm atenția și spre care să țintim, mulțumită acestor uh, resurse, Per total, pot să spun că această propunere este una foarte utilă, foarte bine uh, formulată, iar amendamentele mele sunt mai degrabă adiționale. Președinta, mulțumesc din partea SND. Domnul Huon, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc colegului uh, pentru acest uh, proiect cu privire la noul instrument uh, de sprijin financiar pentru echipamentele de control mal. Este un proiect important și, de asemenea, o inițiativă importantă care vine în completarea programului VAMO, pentru că angajații noștri de la VAMO trebuie să fie capabili să își facă cum trebuie treaba. Provocările cu care ne confruntăm în prezent uh, în domeniul comerțului, diverse comerțul online, diverse fraude, uh, vama germană trebuie să mm, contracareze și uh, munca la negru, de asemenea spălarea de bani. Um, există un portofoliu foarte mare de probleme, dar esența activității vamale trebuie susținută, pentru că noi vrem ca aceste peste 2000 de puncte vamale pe care le avem în Uniunea Europeană să lucreze într-un mod armonizat și să nu există controle vamale deficitare care să poată fi puncte de acces pentru uh, infractori internaționali. De aceea, în ceea ce privește protecția uh, la frontieră, da, într-adevăr, aceste echipamente pot fi folosite uh, adițional pentru așa ceva, dar acesta nu trebuie să fie scopul. Într-adevăr, scopul nostru trebuie să fie dotarea frontierelor cu echipamente de control vamal moderne, astfel încât angajații de acolo să-și poată fac ce treaba cum trebuie. În ceea ce privește propunerea comisiei, îmi lipsește un pic componenta calității. Deci uh, că aceste echipamente trebuie să fie sigure din punct de vedere cibernetic și de asemenea să corespundă standardelor de sănătate și de siguranță. Și de asemenea, în anumite puncte ar trebui să creăm câteva stimulente, uh, de exemplu dacă avem state membre care au frontiere comune și aici să existe căi de achiziție comune, de exemplu, în felul acesta să se economisească bani și astfel de sugestii ar trebui incluse eventual. Amendamentele mele vor merge pe această direcție și mă bucur să colaborăm în continuare. Președinta, mulțumesc! Din partea ECR, eu sunt raportor din umbră, voi uh, vorbi în uh, olandeză. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru această treabă foarte bună. Propunerea din partea Comisiei Europene ar trebui să fie ajustată substanțial și cred că raportorul a făcut eforturi importante pentru a merge pe această direcție. Cred că trebuie să avem un control mai bun uh, cu privire la bunurile care intră în Uniunea Europeană și doresc să sugerez să ne concentrăm pe uh, hardware în ceea ce privește controlele Uh, este o muncă pe care trebuie să facem. Avem acest buget de 1,3 miliarde de euro. Pare o sumă mare, într-adevăr, și trebuie să vedem dacă putem să obținem măsuri de eficiență mai bune chiar și în alte domenii. O preocupare importantă a mea este mm, legată de statele membre și anume software-ul care va fi folosit pentru controle. Trebuie să vedem dacă acestea sunt finanțate în mod eficient, pentru că mm, pe aceste direcții trebuie să ne concentrăm în continuare. Trebuie de asemenea să vedem ce s-a făcut cu toate datele care au fost generate iar la Comisia IMCO, noi vom primi o prezentare din partea doamnei Lindstrom, din partea curții, audit, curții de conturi și ea s-a concentrat pe infrastructura vamală. Aceste sisteme trebuie modernizate urgent, astfel încât să fie cât se poate de eficiente. Trebuie să creăm un sistem eficient astfel încât să ajungem la venituri mai mari și la costuri de operare mai scăzute. Dacă vom analiza această chestiune în continuare, va trebui să ne asigurăm că vom putea obține venituri mai mari pentru statele membre printr-o eficiență sporită. Deci cu cât devenim mai eficienți, cu atât statele membre vor avea de câștigat deja primesc 20% din uh, veniturile generate, dar trebuie să uh, vedem uh, cum stau lucrurile cu cumpărăturile vamale și trebuie să alegem locațiile specifice pentru că um, există și controle vamale care sunt făcute în anumite locuri, care sunt alese special de cei care introduc bunuri. Ei bine, aceste practici trebuie oprite și Aș vrea să știu ce va face Comisia Europeană pentru a aborda astfel de probleme. De asemenea, sistemul de informații vamale al Uniunii Europene merită mai mult sprijin și trebuie să ne concentrăm uh, mai mult pe prevenție și pe controle cu un anumit scop și sancțiuni uh, coordonate, respectiv politici dezvoltate în acest fel. Dacă este să privim uh, competențele la nivel vamal, cu siguranță nu dorim uh, să vedem că competențele naționale sunt uh, cedate nivelului european. Aștept și eu cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră cu privire la acest raport atât de echilibrat. Voi da acum cuvântul Comisiei Europene, doamnei Perola. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru aceste explicații. Mulțumesc de asemenea domnului Pospisil, raportorului, pentru sprijinul său uh, pentru această propunere și tuturor celorlalți uh, vorbitori pentru sprijinul acordat acestei propuneri, care într-adevăr este foarte importantă. Este ceva care a început acum uh, mai bine de 10 ani. Acest program, uh, de fapt programul VAMA, nu oferă uh, posibilitatea finanțării echipamentelor de control VAMAL. Când vorbim de aceste echipamente, vorbim de fapt despre tehnologie de detectare soft, deci scanere, sisteme de recunoaștere automată, oglinzi uh, pe care se uh, pun uh, vehiculele pentru a vedea dacă există mm, bunuri ascunse. Nu vorbim despre infrastructură, despre IT sau despre alte lucruri. IT-ul nu cade în domeniul de aplicare al acestei propuneri. Deci vorbim despre uh, echipamentul, uh, respectiv tehnologia soft detection. Este absolut necesar ca uh, țările, statele membre să fie bine echipate, pentru că mm, suntem pe cât de, pe atât de puternici pe cât este cea mai slabă verigă. Și dacă există anumite zone în care nu se plătesc taxele și bunurile pot intra pe acolo, asta înseamnă că bunurile respective își vor continua călătoria către țara de destinație, fără niciun fel de posibilitate de a mai controla ceea ce se întâmplă. De aceea este foarte important ca toate țările să fie bine echipate la frontieră, astfel încât să poată fi capabile să detecteze bunurile care trebuie controlate. De asemenea, am remarcat că astfel de echipamente, pentru că vorbim de scanere sau despre um, sistemele de recunoaștere automată a plăcuțelor, acestea sunt, uh, se învechesc foarte repede. Chiar dacă un stat membru este foarte bine echipat în prezent, vine un moment în timp când uh, va fi nevoie ca aceste echipamente să fie înlocuite, să fie întreținute sau modernizate. De aceea, propunerea se concentrează pe aceste trei aspecte finanțarea achiziției, mentenanță și modernizare a ceea ce noi numim Soft Detection Technology Equipment. Statele membre au uh, susținut uh, și fac asta de mai bine de 10 ani um, își doresc să aibă posibilitatea de a fi finanțată achiziția de astfel de echipamente. Nu putem face acest lucru în prezent, după cum spuneam. Poate mm, să existe o finanțare marginală din alte fonduri, Însă, acesta este motivul pentru care, uh, urmând uh, o serie de concluzii care au fost prezentate la Consiliu, dar și la Parlamentul European și dezbateri îndelungate în grupurile de la Comisie, am reușit să venim cu o astfel de propunere și poate că ați văzut că există o legătură strânsă și cu programul VAMO pe care l-am discutat anterior, pentru că programul VAMO va fi activat pentru a facilita Uh, interrelaționarea între uh, autoritățile vamale, de exemplu pentru pregătirea um, evaluării nevoilor înainte ca uh, Comisia să aloce fondurile statelor membre. Deci, înainte de a se face această locare, se vor evalua nevoile fiecarei țări, astfel încât acest astfel încât banii să fie alocați uh, statelor membre care cu adevărat au nevoie de banii respectivi, fie pentru achiziții, fie pentru întreținerea echipamentelor sau bunurilor. De aceea, programul VAMO va fi folosit în acest sens, de asemenea pentru activități de formare și pentru a facilita um, posibilitatea statelor membre de a se așeza împreună și a face achiziții în comun, de a face economie la scară largă și s-a vorbit și despre nevoia de a avea o astfel de abordare în comun. Într-adevăr, intenția noastră este de a facilita uh, activitatea statelor membre în comun pentru a face specificații comune și achiziții comune. De asemenea, uh, posibilitatea statelor membre va rămâne neschimbată, pentru că banii vor fi alocați statelor membre prin intermediul granturilor și astfel echipamentele vor fi achiziționate, dar vor fi achiziționate de statele membre acest lucru va cădea în responsabilitatea statelor membre și utilizarea va fi tot uh, a statelor membre. Comisia va uh, monitoriza utilizarea acestor echipamente pentru că noi trebuie să ne asigurăm că aceste echipamente vor fi utilizate în mod adecvat și conform planurilor pe care statele membre le vor fi uh, prezentat anterior acordării grantului. De asemenea, doresc să răspund observației făcute de domnul Pospisil cu privire la standardele minime și optime. Atunci când vorbim de standarde, vorbim de fapt despre standarde, de fapt despre situații minime și optime întâlnite. Să vă dau un exemplu. În ultimii doi ani, 11 țări care sunt la granița externă cu Ucraina, Moldova și Rusia au colaborat tocmai pentru a face o evaluare a nevoilor uh, acestor echipamente de control vamal, de detectare. Și s-au întâlnit uh, cu niște situații pe care le-au prezentat ca fiind uh, echipamentul minim necesar de care au nevoie pentru a își desfășura activitatea, pentru a trata urgențele, iar situația optimă pe care au prezentat-o, ei bine, pe acea, au demonstrat că dacă ar fi să mai adauge 1-2 scanere, situația s-ar transforma într-una optimă. Nu este în vană această definiție a standardelor minime și optime cu 1,3 miliarde de euro, care, da, pare o sumă uriașă, dar în final se va dovedi a fi, de fapt, o sumă minimă. Ei bine, din acești bani trebuie să uh, facem o distribuție echitabilă între statele membre și s-ar putea să nu reușim să îndeplinim toate situațiile optime pe care uh, le-am evaluat ca fiind uh, de dorit s-ar putea să fim nevoiți să ne reîntoarcem la niște standarde minime care să reprezinte o dotare la standarde minime a statelor membre. Aș dori, de asemenea, în concluzie, să mulțumesc uh, raportorului, domnului Pospisil, și să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat. Este o propunere foarte importantă pentru autoritățile vamale. Este pentru prima dată când autoritățile vamale vor fi capabile să beneficieze de un fond care le este dedicat în mod țintit, este dedicat acestor echipamente de control vamal și este absolut urgent să procedăm în acest fel. Sper că o astfel de propunere va avea un rezultat pozitiv, nu numai la Parlamentul European, ci și la Consiliu. De aceea, noi apreciem în mod deosebit sprijinul acordat de Parlamentul European acestei propuneri. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, um, and... Mulțumim! Înainte de a ne invita din nou pe domnul Pospișil, vreau să vă anunț că și la acest dosar termenul limită <clears throat> pentru amendamente s-a prelungit cu o săptămână până pe 13 noiembrie, în loc de 6 noiembrie. Domnul Pospișil are cuvântul. Děkuji pěkně. Já pouze schrnu velmi stručně. Mulțumesc doamnă președinte. Pe scurt, în încheierea dezbaterii, ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție. Nimeni nu încearcă să se îndoiască sau să submineze acest instrument atât de important pentru a verifica și controla bunurile care vin în țări terțe. E o necesitate exprimată de statele membre. La urma urmelor, iată de ce avem acest instrument. Sunt gata să lucrez cu colegii raportori din umbră la propunere de compromis ca să reușim să ajungem la compromisuri. Chiar după ce am auzit reprezentantul comisiei, mai am unele dubii dacă standardele duble la echipamente ar trebui să existe un minim și un optim. Eu cred că ar trebui să fie un singur standard unic și cine nu atinge nivelul respectiv să aibă dreptul să primească bani suplimentari care să-l ajută să-l upgradeze. Dar asta e o chestiune de părere personală. Desigur că diferența de păreri nu e de importanță crucială. Aștept cu interes alte amendamente și adoptarea acestui instrument. Mulțumesc! Mulțumim, cu asta putem ajunge la ultimul punct de pe ordinea de zi, examinarea proiectului de raport de înființarea programului pentru competitivitatea întreprinderilor pe piața unică, inclusiv a IMM-urilor și statistici europene. Nicola Danti are cuvântul în calitate de raportor. Cum gli altri Mulțumesc, doamnă președinte. Pe lângă celelalte programe prezentate de colegi, acesta este unul dintre programele din CFM-ul 2021-2027. Acest program este extrem de important și are drept obiectiv consolidarea guvernanței pieței interne, susținerea competitivității industriei și, în acest sens, în special IMM-urile. De asemenea, are ca obiectiv garantarea siguranței lanțului alimentar, sănătatea oamenilor, animalelor, a plantelor și a, însă nu vrea să sprijine, să, să substituie cadrul de finanțare european. După cum bine știți, acest program este unul foarte variat, al cărui obiectiv este acela de a, elimina duplicările evidențiate la nivelul altor programe deja existente. Acest program, uh, practic, uh, grupează șase programe distincte. E vorba de măsuri deja prevăzute de Uniunea Europeană. Din acest motiv, împreună cu comisia noastră, am uh, asociat în numeroase uh, comisii uh, la articolul 4, de exemplu, ITRE pentru COSME, ECON pentru statistici, ENVI uh, cu privire la măsurile legate de sectorul veterinar și fitosanitar și Comisia pentru bugete pentru aspectele financiare. Eu aș dori din capul locului să le mulțumesc tuturor raportorilor din comisiile asociate pentru avizele lor, pentru că acestea reprezintă contribuții foarte pozitive și sunt convins că noi vom avea o colaborare foarte bună și că vom putea în cele din urmă să construim un program eficient care să ne permită să ne atingem obiectivele stabilite. Foarte pe scurt, aș vrea să mă refer la acest program și să vă prezint punctele principale pe care le-am introdus în calitate de raportor în acest text. E vorba de patru puncte principale. Primul are de-a face cu introducerea în text a unei măsuri specifice, unei măsuri bugetare specifice destinate supravegherii pieței. Atunci când vorbim de protejarea și consolidarea sistemului de IMM-uri împreună cu fondurile de uh, pentru COSME, mie mi se pare că pentru a crea un mediu propice, e nevoie de produse sigure, deci avem nevoie de controle pentru a garanta siguranța produselor, supravegherea pieței. Iar acest lucru va fi în beneficiul companiilor europene, dar și în beneficiul consumatorului final, consumatorului european. Această măsură era deja prevăzută, însă în propunerea mea are un caracter specific, are o specificitate, adică e vorba de o măsură în beneficiul companiilor, dar și al um, consumatorilor am văzut uh, o limită de 55% pentru cheltuielile administrative și de gestionare pentru a reduce la un minim costurile legate de birocrație. Al treilea aspect. Am uh, subliniat o mai mare transparență, publicarea acestor uh, licitații, uh, astfel încât să existe inițiative specifice de informare și de comunicare din partea Comisiei pentru a simplifica participarea IMM-urilor la aceste licitații și a întreprinderilor, a micro-întreprinderilor. Și un ultim punct, m-am referit și la noile provocări, provocările constante care rezultă din digitalizare și din diferitele tipuri de economii, de exemplu economia colaborativă. Acestea au un impact tot mai mare asupra consumatorilor, asupra lucrătorilor și asupra economiei Uniunii Europene în ansamblul său. Mai mult de atât, uh, dat, dat fiind termenul pentru prezentarea amendamentelor, adică mâine la ora 12, am considerat că e nevoie de um, modificări suplimentare la text pe care le-am prezentat raportorilor acum câteva săptămâni. Am considerat că este necesar să existe o conformitate a aspectelor financiare cu um, cadrul financiar multianual și resursele proprii adoptate de Parlamentul European. Cred că, legisla... Cred că um, aceste 6 miliarde ne vor permite să facem față mai bine provocărilor pieței unice, mai ales aceste schimbări foarte rapide care rezultă din digitalizare și globali- globalizare. Vom avea mai bine de 6 miliarde, un buget mai mare de 6 miliarde, iar acest lucru ne va permite să dublăm resursele prevăzute de comisie pentru programul COSME. E vorba deci de o veste foarte importantă pentru întreprinderile europene și pentru competitivitate. De asemenea, am precizat care sunt resursele prevăzute pentru programele de standardizare și pentru piața internă a serviciilor astfel încât să putem să creăm o mai mare conformitate astfel încât uh, să putem uh, să asigurăm uh, un buget de 10 miliarde de euro. Am prezentat câteva amendamente cu privire la punerea în aplicare a acestui program, prevăzând introducerea actelor delegate. Astfel, procedurile de aplicare din partea Comisiei vor fi mult mai transparente, iar Parlamentul European va avea un rol de supraveghere activă. Eu aștept amendamentele dumneavoastră, abia aștept discuțiile care urmează. Sunt convins că toate aceste discuții cu raportorii din umbră, dar și cu raportorii din celelalte comisii, vor fi foarte fructuoase. Deja avem un calendar, l-am uh, trimis uh, raportorilor din umbră, vom avea pe 26 noiembrie și pe 4 noiembrie o reuniune ale raportorilor din umbră, pe 13 decembrie va avea loc uh, întâlnirea finală și sperăm că vom putea să prezentăm un program foarte bun care să răspundă așteptărilor consumatorilor europeni și a mediului de afaceri. Mulțumesc! Uh, as a shadow. Please, you have the floor. Cum din partea PPE, raportoarea din umbră. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și lui Nicola pentru proiectul de raport care are multe puncte foarte pozitive pe care le putem sprijini cu siguranță. În ansamblu, propunerea comisiei pentru programul pentru piața unică e o evoluție foarte pozitivă care are un loc important în viitorul CFM. Grupul meu, PPE, a subliniat întotdeauna faptul că e important să consolidăm guvernanța pieții interne și să sprijinim uh, competitivitatea industriilor europene, în special a IMM-urilor. Marea noutate este că am sprijinit la Comitetul de Buget avizul domnului Rubic, care avea o atitudine pozitivă la buget, deci din punct de vedere bugetar, introducerea unui nou subparagraf care să se concentreze pe supravegherea pieții e salutar. Important să avem un teren echitabil de joc între firme pretutindeni în Uniunea Europeană. M-aș bucura să aud din partea ta, Nicola, de ce propui exact această sumă sau acest volum în amendamentul 25 și aș dori și niște clarificări suplimentare cu privire la noul obiectiv și relația cu alte instrumente de guvernanță a pieții unice, cum ar fi sistemul de informații Single Digital Gateway, Solvit și alte, și sau ceva și din partea Comisiei Europene și aș vrea să clarific cum unul dintre obiectivele programelor menționate la articolul 3 se reflectă în buget la articolul 4. De exemplu, <clears throat> de la ce sumă obiectivele 2A și C din articolul 3 ar fi finanțate. În ce privește supravegherea consolidată a pieții, care prevede acțiunile detaliate care ar fi eligibile, în general, e un pas uh, binevenit. Singura îngrijorare este amendamentul 28, care are două puncte C și F, care nu par să meargă pe abordări uh, pro-novatoare și de digitalizare. Pe ar trebui să <clears throat> uh, se păstreze pe linia abordării bazate pe risc și a criteriilor de finanțare în acest regulament. În fine, o să adaug câteva amendamente concentrându-mă pe următoarele chestiuni. Mai întâi aș vrea să văd Comisia că sprijină periodic și consolidează capacitatea de supraveghere a pieței în autoritățile în care aceste autorități sunt mai slabe, mai ales în țările mai mici sau cu o situație economică mai șubredă. În al doilea rând, obiectivele programului, după părerea mea, trebuie să includă și accesul consumatorului la produse de calitate egală sub aceeași marcă în toate țările UE, adică să se rezolve problema calității duble. Și, în al treilea rând, e nevoie de mai multă vizibilitate pentru beneficiile tangibile pentru cetățeni de pe urma pieții unice, care se poate realiza prin uh, implicarea grupurilor de societate civilă. Deci aștept cu interes uh, comentarii din partea colegilor și discuții productive cu domnul raportor și desigur, Nicola, că îți urez mult succes și ție și nouă tuturor. Mulțumim. Domnul Sulic de la ECR. Mulțumesc, bună seara colegilor. Acest program ar trebui să pună la un loc diverse produse în derulare sub o singură rubrică. Din păcate, nu avem o evaluare bună a programului anterior, deci înainte să începem să punem altceva cap la cap, trebuie să studiem dacă ce avem deja funcționează bine, dacă nu e prea mare birocrația, nu sunt prea multe reguli. Peste 80% dintre companii consideră cerințele pentru a face afaceri în alte țări, în alte state membre, mult prea dificile. La asta ar trebui să se gândească Comisia atunci când va pregăti noi propuneri. Ar trebui să lucreze la reguli care să <clears throat> nu facă viața oamenilor de afaceri inutil de dificilă. Și ce va face Comisia? Va fi un miliard de euro care să sprijine competitivitatea țara din care vin eu numește asta engineering social. Deci oameni care nu au făcut niciodată nicio afacere încep să facă tot felul de filozofii și împrăștie banii publici luați cu forța de la contribuabil. O să spună pe cine sprijină și pe cine nu. Sprijinul pentru competitivitate e un eximoron, e ceva ce nu o să funcționeze niciodată ce ar putea funcționa ar fi niște reguli mai simple, mai puține reguli, uh, dar mai eficace. Prin urmare, având în vedere că lipsesc uh, dovezile și evidențele, eu propun să respingem acest proiect și să începem de la zero. Am văzut aici uh, lucruri înțelepte, dar proiectul de față nu e printre ele. Domnul Serimovici de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș fi puțin mai optimist decât colegul de ECR. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnul Dante, pentru un proiect excelent pe care îl putem discuta și să facem totuși ceva cu el. Sprijin ideea din spatele propunerii comisiei de a pune la un loc aceste activități. Cred că există o logică. Nu știu cum s-ar putea percepe ca fiind așa de mare amenințare pentru comunitatea de afaceri sau pentru creștere în Uniunea Europeană. Cred că are de-a face cu competitivitatea pieții interne și a IMM-urilor și acest program va permite o simplificare și mai puțin uh, duplicare, o mai bună gestionare. Nu sunt de acord cu critica formulată aici. Sprijin totuși și ideea simplificării prin grupare, printr-o gestionare centrală a instrumentelor financiare și la nivelul Uniunii în InvestEU Fund Discutăm de mult timp asta și e unul dintre punctele pe care le sprijinim. Cu toate acestea, aș avea totuși niște propuneri, după cum a spus și colega de la PPE, Comisia propune un pachet financiar care să fie alocat pentru patru obiective, COSME, consumator, lanțul alimentar și durabilitate în statistici, toate bune și frumoase, dar nu toate obiectivele din programul cu piață unică, așa cum se spune la articolul 3, corespund acestor sume de la cazul 4. Aș vrea să știu care e motivul. Colega de la PPE ne-a mai informat de asemenea că nu știm cum va funcționa piața internă dacă adăugăm reguli noi. Unele au fost calculate și sunt de acord că am vrea răspunsul la acea întrebare, dar nu sunt de acord cu criticile legate de preferința pentru mediul digital. Provocările de executare a regulilor europene în protecția consumatorului, având în vedere că lucrurile se întâmplă tot mai mult online, Cred că există o logică aici. Sprijin amendamentul 28 uh, uh, de la proiectul raportului Medanti, care spune că vrea să consolideze supravegherea de piață care va fi eligibilă pentru finanțare. Cu toate acestea, am unele îndoieli în legătură cu modul în care uh, sunt făcute unele formulări, subliniază unele categorii de produse care n-ar trebui să contravină abordării bazate pe risc pe care vrem să o <clears throat> sprijine legislația și acțiunile europene. E un punct important la care să revenim. Desigur că vom reveni mâine cu alte amendamente și aștept cu interes uh, discuțiile pe mai departe. Mulțumesc și înainte de a da cuvântul domnule Dante din nou, să vedem ce au de spus cei de la Comisia Europeană. Uh, Mulțumesc. Sunt Valentina Suferti de la Gigi Grau. Scuze profunde, abia am sosit. Așa că nu o să pot să acopăr unele dintre comentariile care s-au făcut. Ever, perhaps more in general, I think, uh, În general, cred că poate e util de ținut minte noi cu toții să ne aducem aminte care e logica din spatele propunerii. Logica sau punctul de pornire este că discutăm aici despre piața unică. Și punctul de pornire pentru, din punct de vedere al Comisiei este că aprofundarea pieții unice ar trebui să fie ceva pozitiv și pentru consumatori dar și pentru firme în ce privește opțiunile, terenul echitabil de joc și oportunitățile. Acesta e punctul de pornire. Cu toate acestea, din punctul de vedere bugetar, pentru că aici e o discuție cu privire la buget, astăzi situația este că piața unică Sprijinul bugetar e împrăștiat prin diverse programe și în unele cazuri pe diverse linii sau rubrici bugetare. Am avut discuții intense la comisie care au dus la prezenta propunere și care e obiectivul pe care am vrea să-l atingem cu această propunere, să dăm vizibilitate și coerență pieții unice să arătăm în termen de vizibilitate cât e de importantă, dar de asemenea grupând uh, tot felul de lucruri la un loc să maximizăm uh, oportunitățile de sinergii și flexibilitate. Deci când aud argumentul despre că ar fi mai dificil pentru firme, obiectivul e exact contrariul. Obiectivul e să facilităm să le facem viața mai ușoară și firmelor și consumatorilor, deci ca puncte de acces și vizibilitate. Acestea fiind spuse, poate un cuvânt cu privire la supravegherea pieții. Din punctul nostru de vedere, cred că putem afirma că noi considerăm această parte a propunerii <clears throat> ca fiind una foarte importantă deci, de fapt, salutăm poziția, așa cum a fost exprimată de domnul raportor. Într-adevăr, orice mână de ajutor în această privință cred că e binevenită. Poate doar o vorbă să vă mai spun. Poate că nu e inutil să aducem și noi aminte că orice poate contribui la rapida tratare și adoptarea acestor dosare e salutară pentru noi și vă mulțumim deja pentru progresele făcute. Vă stăm în continuare la dispoziție dacă se mai poate îmbunătăți ceva. Și poate colega, dacă vrea să răspundă la niște lucruri mai tehnice. Da? Da? Of DigiGrow. Just maybe șef de unitate de la DigiGrow, Jata, mă numesc, câteva chestii mai tehnice. Mai întâi salut avizul domnului raportor Dante, care subliniază de mai multe ori că propunerea trebuie să servească toți actorii de pe piața internă, pentru că e exact la ce ne-am gândit când am redactat propunerea. Deci piața internă să fie un teren echitabil de joc pentru toți actorii, inclusiv IMM-uri, alte firme, consumatori, societate civilă, dar și administrație publică și avem diverse acțiuni care sperăm noi că vor îmbunătăți cooperarea între administrația publică de asemenea. Apoi s-a pus o întrebare în legătură cu discrepanța dintre articolul 4 legat de buget și alocarea de pachete financiare pentru obiective specifice. Aș vrea să subliniez că dacă un obiectiv nu e precizat în amănunt la articolul legat de buget, asta nu înseamnă că nu va fi și acoperit. Filozofia de la baza articolului 4 pentru buget vine de la noua filozofie generală a noului CFM bazat pe flexibilitate. Flexibilitatea înseamnă că ar trebui să avem ocazia pe viitor să avem o marjă de manevră în funcție de prioritățile care pot apărea pe viitor. Prin urmare, sumele precizate la articolul 4 au rolul de a prevedea un buget orientativ pentru obiective precizate, care în esență sunt consumatori, lanț alimentar, uh, IMM-uri și statistici europene. Și cam atât, cred că avem noi de spus. Mulțumesc și un ultim cuvânt din partea raportorului. Eh, grazie Presidente. Brevemente, intanto voglio ringraziare i relatori eh,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 Va trebui, deci, să ținem cont de toate aceste aspecte și uh, vom analiza în detaliu toată partea financiară în următoarele zile. Asta după ce vom afla și poziția Comisiei pentru Bugete. Supravegherea piețelor era prevăzută în activitățile generale. Eu aș vrea să sprijin, să spun aici că noi avem un obiectiv. Sprijinirea antreprenoriatului în Uniunea Europeană prin finanțare adecvată și apoi susținerea acestui sistem prin crearea unui cadru care să evite concurența neloială, care să permită tratamentul legal egal. Pentru că de multe ori concurența se manifestă, concurența neloială se manifestă atât la nivelul Uniunii Europene cât și din afară. De aceea, supravegherea pieței este un capitol destul de important și pentru COSME pentru că ne permite să transmitem un mesaj important, adică sprijinirea antreprenoriatului în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, și sprijinirea acestui sistem prin intermediul unor regule, reguli care să garanteze o concurență loială. Acest lucru reprezintă o garanție pentru consumatori, care de fapt sunt destinatarii finali ai bunurilor care sunt puse pe piață și care ar trebui să fie sigure și să respecte legislația europeană. Eu cred că acesta este de fapt sensul în care noi am introdus aici supravegherea pieței. Apoi, celelalte prevederi. E clar că noi nu putem să reformăm prin acest program sistemul normativ european. Este uh, un program care completează toate celelalte dispoziții privind uh, dubla calitate și așa mai departe. Prin acest program nu se schimbă principiile normative. Noi trebuie să integrăm toate dispozițiile legate de licitații, de achiziție publice și așa mai departe. Și apoi, un colegul ECR s-a referit la prea multe reguli. Noi nu putem să schimbăm situația. Noi putem spune că o, o parte limitată din aceste resurse, adică 5% maxim, vor fi destinate uh, gestionării acestor programe. Nu vrem ca prea multe resurse să fie destinate aspectelor organizatorice pentru că vrem să avem resurse digitale și vrem ca noile sisteme electronice să ne permită ca aceste proceduri administrative și de achiziții publice să se facă cu mai puține resurse și cu mai puține resurse umane. Tocmai de aceea ar trebui să se aloce mai multă finanțare pentru atingerea obiectivelor reale stabilite prin aceste programe. Vă rămân la dispoziție și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și sper că împreună vom putea să facem o treabă bună. Uh, Mulțumim. Am anunțat deja calendarul, așa că nu mai am de spus decât că ședința următoare va avea loc în 21 noiembrie. Le mulțumesc foarte mult interpreților și uh, vă urez tuturor o seară plăcută.